Bon après-midi, colegi. Bună ziua, stimați colegi. Bună ziua, domnule Piebalgs. Bun venit în Parlamentul European. Aș dori să vă adresez tuturor urări de an bun 2010. Cunoaștem cu toții care este obiectivul acestei reuniuni, și anume audierea domnului Piebalgs pentru evaluarea aptitudinilor sale în vederea calității de membru în Comisia Europeană pentru portofoliul care i-a fost desemnat de către domnul președinte Barroso. Aș dori să vă reamintesc că, în conformitate cu liniile directoare pentru aprobarea Comisiei, cuprinse în anexa 17 din regulament, Parlamentul evaluează comisarii desemnați în baza competenței lor generale a angajamentului lor european și al calității de independență personală pe care o au. Parlamentul evaluează de asemenea cunoașterea portofoliului potențial pe care l-ar putea obține, precum și capacitățile lor de comunicare. Aș dori să vă reamintesc de asemenea că înainte de audiere, domnul comisar a răspuns în scris printr-un uh, uh răspuns adresat uh, uh nouă la un chestionar pregătitor. Răspunsurile scrise ale domnului comisar au fost distribuite deputaților și se află în dosarul dumneavoastră. Înainte de a începe lucrările, aș dori să vă reamintesc uh, cum vom derula această audiere. Mai întâi vom avea o scurtă declarație a grupurilor politice privind prioritățile din domeniul uh, cooperării pentru dezvoltare. Apoi domnul comisar desemnat va fi invitat să facă o declarație introductivă care nu va depăși 10 minute. Aceasta va fi urmată de aproximativ 2 ore și 45 de minute în care se vor adresa întrebări deschise printr-un tur de masă Uh, întrebări adresate de câte un reprezentant din fiecare grup politic. Această dezbatere se va desfășura în baza principiului așa numit al ping-pongului, pe tranșe de câte 3,5 minute maximum, 45 de secunde pentru fiecare întrebare, 1 minut și 45 de secunde pentru răspunsul comisarului și 30 de secunde pentru o întrebare de follow-up, dacă este cazul, precum și 30 de secunde pentru răspunsul final. Cu cât va, uh, întrebările vor fi mai succinte, cu atât ne va rămâne mai mult timp la dispoziție pentru răspunsul domnului comisar desemnat și pentru alte eventuale întrebări suplimentare. Aș dori să precizez faptul că întrebările suplimentare trebuie să se lege de răspunsul domnului comisar desemnat și că ele nu pot să ridice alte probleme, alte subiecte. În calitate de președinte a comisiei și de președinte a ședinței, îmi rezerv dreptul de a nu admite întrebări Uh, suplimentare care nu ar respecta aceste criterii. Vom avea de asemenea două scurte momente de dezbatere conform sistemului Catch the Eye, pe subiecte care au fost identificate de coordonator și care constituie priorități pentru comisia noastră. Deputații care doresc să intervină vor avea între 15 și 20 de secunde pentru a-și adresa întrebarea și de asemenea domnul comisar va fi invitat să fie cât se poate de succint în răspunsul său. Vă informez că pentru atribuirea timpului de vorbire se va acorda prioritate membrilor efectivi și membrilor supleanți ai Comisiei pentru Dezvoltare. Am prevăzut de asemenea câteva momente în timpul cărora voi invita pe domnul comisar să își elaboreze sau să aducă precizări suplimentare în răspunsul său pentru anumite întrebări ale domnilor deputați care nu își vor fi găsit răspuns satisfăcător sau complet. Și asta în urma uh, momentului în care reprezentanții grupurilor politice îmi vor atrage atenția asupra acestui lucru. Vă informez de asemenea că am invitat Comisia pentru Afaceri Externe, Comisia pentru Comerț Internațional și delegați delegația la adunarea parlamentară paritară ACP Uniunea Europeană și delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican la această audiere. La sfârșitul audierei, îl voi invita pe domnul comisar de semnat Pibal să facă o scurtă declarație finală, dacă dorește să facă lucrul acesta. Dezbaterea va beneficia de regim de interpretare complet toți uh, cei care vor interveni vor putea să-și utilizeze propria limbă. Uh, vorbitorii vor fi însă rugați să, nu, să ține seama de importanța uh, existenței unei interpretări uh, corecte a intervențiilor lor și deci să nu vorbească prea repede. Vă reamintesc de asemenea că dezbaterea este transmisă în direct pe internet, pe site-ul de internet al Parlamentului și că înregistrarea video a audierii va rămâne la dispoziție pe același site. De asemenea, schimburile de intervenții vor fi uh, consemnate în scris într-un proces verbal in extenso, disponibil uh, în termen foarte scurt. Dau acum cuvântul lui uh, domnul, domnului Gay Mitchell. Am o scurtă uh, întrebare, am o, o scurtă prezentare de făcut. Bună ziua, domnule Pibalx. Trebuie să vă spun mai întâi că am fost destul de mirat de faptul că în răspunsul dumneavoastră nu s-a făcut niciun fel de mențiune a DCI, unde se prezintă Uh, obiectivele pentru cheltuieli pentru educație și sănătate. Sunt destul de îngrijorat de lucrul acesta și poate că în răspunsul dumneavoastră ne veți răspunde de ce stau lucrurile așa. În al doilea rând, aș dori să vă spun că, după părerea mea, este foarte important ca Uniunea Europeană să se lege de, să fie aproape de cetățeni. Unde se află cetățenii? La concerte rock, ori leadership oamenilor în sectorul privat este cât se poate de important. Noi trebuie acum să ne asumăm acest leadership. Știm că foarte mulți copii mor în fiecare an și v-aș îndemna de aceea să vă asumați leadership-ul la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, aș vrea să spun că este foarte important și PPE consideră că este foarte importantă o politică care să rezulte din uh, demnitatea ființei umane și demnitatea ființei umane trebuie să fie pusă în centrul politicilor noastre. De asemenea, încă două observații aș vrea să puneți accentul pe încurajarea spiritului de întreprinzător și pe uh, calitatea de proprietar de pământ. Sunt foarte importante aceste lucruri. Mulțumesc! Monsieur Berman, vous avez la parole. Domnule Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule Pibags. Din partea grupului uh, S și D, uh, dezvoltarea și cooperarea au reprezentat întotdeauna un aspect uh, esențial. trebuie să existe o educație bună pentru cetățenii Uniunii Europene, un sistem de sănătate performant iar lupta împotriva sărăciei înseamnă mai mult decât susținerea drepturilor sociale sau uh, lupta uh, împotriva mortalității infantile. Și aceste aspecte sunt importante pentru noi. Așadar, uh, noi am dori ca comisarul desemnat să reușească să atingă cifra de 0,7% din PIB care a fost menționată. Trebuie să existe și coeziune și asta trebuie să fie mai mult decât o dorință europeană. Știm cu toții că avem probleme și cu uh, sindicaliști și de aceea cred că dumneavoastră ar trebui să discutați cu colegii din uh, uh, comisie, cu comisarul pentru comerț în legătură cu aceste probleme. Aveți și avantajul din dumneavoastră experiențe, însă în ceea ce privește drepturile sociale, drepturile omului, drepturile minorităților, n-ați răspuns în chestionarul care v-a fost adresat. Domnule Gheorens, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Când domnul Piba în funcție va avea una dintre cele mai nobile funcții și anume va putea lupta pentru drepturile omului, va putea lupta pentru siguranță, pentru um, calitatea vieții femeilor, deci activitatea sa va putea beneficia de o finalitate. Prin urmare, noi așteptăm uh, de la dumneavoastră să fiți un comisar uh, care să vorbească celorlalți uh, comisari și care să dea tonul în ceea ce vește politicile împotriva sărăciei pentru că această politică are o finalitate proprie. Aveți, de asemenea, o sarcină dificilă. Va fi una dificilă pentru că trebuie să vă citați activitatea pe fondul unei crize multiple. Criză economică, criză bancară, criză în ceea ce vește raporturile între națiuni, uh, criză climatică și toate aceste uh, crize au legătură una cu cealaltă veți avea nevoie de foarte multă autoritate, veți avea nevoie de parteneri, de uh, ONG-uri, de publicul, gene, publicul larg. Și sacina dumneavoastră este una care trebuie să presupună gestionarea riscurilor. Iar aici aș propune să ne spuneți în ce manieră uh, vă gândiți să creați un parteneriat solid uh, cu uh, Comisia din Parlamentul European care ar putea să vă susține în activitatea dumneavoastră. Doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, uh, dumneavoastră uh, interveniți pe fondul unei uh, crize energetice, crize climatice care a guduit lumea și a afectat țările în curs de dezvoltare. A venit momentul să schimbăm politicile pentru a putea obține o dezvoltare durabilă în Sud. Pentru verzi, aspectul cheie legat de mandatul dumneavoastră este să vă îndepliniți Uh, sarcini atunci când vine vorba de paradisurile fiscale, să spunem. Și agricultura trebuie uh, să devină un sector uh, primordial. Iar sarcina dumneavoastră nu vizează doar ajutorul oficial de dezvoltare, ci sarcina noastră vizează îndeplinirea prevederilor articolului 208 din Tratatul de la Lisabona. Și anume faptul că politicile europene n-ar trebui să împiedice politicile de dezvoltare și lupta împotriva sărăciei dumneavoastră împreună cu uh, colegii uh, din uh, comisie trebuie să luați în considerare foarte multe aspecte. Veți reprezenta uh, comisia la reuniunile uh, cu ministrii de afaceri, uh, pentru afaceri externe. Cum uh, veți uh, discuta problema cu uh, colegii, să spunem, uh, doamna Ashton, pentru a pune pe primul plan uh, beneficiile uh, europene? Mulțumesc! Domnul uh, Tanăc are cuvântul din partea CRE. Uh, doamnă președinte, domnule uh, comisar desemnat, pentru grupul nostru prioritatea majoră este susținerea politicilor care reduc sărăcia. Și de asemenea trebuie să oferim o valoare maximă pentru banii contribuabilor europeni. Trebuie de asemenea respectată și demnitatea fiecare persoane din lume. Prin urmare, uh, a trebuit să ne axăm uh, pe uh, țări unde putem chiar schimba lucrurile. Trebuie să vedem cum anumite state pot să își folosească banii mai bine decât prin finanțarea guvernelor corupte. Comerțul și mai ales comerțul liber vor face mult mai mult decât orice altceva în eliminarea sărăciei. Prin urmare, e important să ne axăm pe acest aspect pentru a soluționa conflicte. Până când uh, se uh, opresc conflictele, orice națiune rămâne vulnerabilă, oricâte ajutoare i-am oferi. Conflictele afectează mai ales uh, familiile sărace și acesta trebuie să beneficieze de cel mai mare ajutor. Prin urmare, trebuie să fie foarte clar că Uh, contribuabilii uh, susțin uh, programele noastre de ajutor și ei solicită performanță, rezultate vizibile, inclusiv o sporire a transparenței și a răspunderii. Contractul nostru cu contribuabilii ar trebui să fie următorul. În schimbul contribuției, uh, uh, în schimbul contribuției lor, noi ne vom asigura că banii dați vor fi uh, cheltuiți uh, cu înțelepciune. Excuse me. Uh, <clears throat> la parole est pour Madame Zimmer. Doamna Zimmer are cuvântul acum, din partea GUE. Uh, Vă mulțumesc. Domnule Bikes așteptăm de la dumneavoastră ca, în calitate de comisar, să depuneți eforturi susținute și să prezentați o serie de pachete pentru uh, transpunerea în realitate a ODM până în 2015. Răspunsurile dumneavoastră au fost foarte vagi în acest sens. să susțineați că uh, Bineînțeles, obiectivele dumneavoastră sunt ale acestea, acestea însă nu ați dat niciun fel de detalii precise. Noi, în calitate de Uniune Europeană, ne asumăm un, un rol de lider, ne dorim ca în continuare să luptăm împotriva schimbărilor climatice și, de asemenea, să luptăm împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Acestea, acestea sunt unele dintre principiile luptei noastre. Uh, mai apoi, noi, bineînțeles, în calitate de grup politic, uh, de partid politic european, ne dorim ca uh, politica regională și de dezvoltare să fie într-adevăr într-o bună măsură trans- transpusă în realitate. Ne dorim de asemenea ca statele membre să înțeleagă prin intermediul dumneavoastră că trebuie să lupte pentru uh, această politică de dezvoltare, renunțând poate uneori la unele dintre ambițiile lor. Ne așteptăm ca dumneavoastră, uh, în calitate de domnis, uh, comisar, în momentul în care se va renegocia tratatul, acordul de la Cotonou, să luptați pentru implementarea de investiții publice în structurile publice. Vă mulțumim. Leta, Madame Saint Dau cuvântul doamnei Saint Clair din partea EFD. Hello. Um, I've looking through your uh... M-am uitat la CV-ul dumneavoastră și am observat că dumneavoastră ați uh, fost membru activ al uh, Partidului uh, Uh, al diferitor partide uh, și cunoașteți uh, clar funcționarea structurilor democratice. Am observat de asemenea că susțineți energia nucleară Ați confirmat de asemenea faptul că dumneavoastră susțineți uh, energia nucleară implementată la nivelul statelor membre în cazul în care această energie este necesară. Sunt de acord cu uh, colegul Tanok în ceea ce privește ajutorul oferit de Uniunea Europeană și uh, cu privire la posibilitatea acordată statelor membre, dar și statelor non-membre UE de, folosire a, de a folosi aceste ajutoare. De asemenea, în ceea ce privește, îl privește pe domnul Lincor, aș dori să ne, of- să ne prezentați care a fost rolul uh, domniei sale în trecut. Am înțeles că au existat o serie de probleme în acest sens și poate ne-ați putea oferi mai multe detalii. Mulțumesc. Acum vom da cuvântul domnului comisar desemnat pentru prima declarație. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și dom domnilor. Este pentru mine o deosebită onoare să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta care sunt obiectivele mele și în, cali uh, în calitate de, uh, și intențiile mele în calitate de comisar desemnat pentru dezvoltare. Sunt mândru și entuziasmat la ideea de a prelua misiunea pe care domnul președinte mi-a uh, încredințat-o. Îmi dau seama că uh, sfidările, că provocările cu care ne confruntăm sunt astăzi mai numeroase și mai importante decât oricând. Ultimele crize mondiale ne-au demonstrat încă o dată în ce măsură trăim într-o lume globalizată și interdependentă. Cei care își închipuie că am putea sau că ar trebui să ne izolăm de efectele sărăciei care afectează alte părți ale lumii, se înșală a ajuta țările aflate în curs de dezvoltare să combată sărăcia și să profite de șansele oferite de globalizare, asta ține de răspunderea noastră. Este însă și interesul nostru și cel mai bun mijloc la dispoziția noastră este tocmai politica de dezvoltare. Următorii cinci ani vor reprezenta o perioadă fundamentală pentru politica de dezvoltare a Uniunii Europene crearea postului de înalt reprezentant și uh, uh, a Serviciului pentru Acțiune Externă reprezintă o șansă majoră, sporește importanța uh, delegațiilor Uniunii Europene în întreaga lume și oferă perspectiva reală de reducere a fragmentării în momentul în care ne punem în aplicare ajutoarele. În același timp însă trebuie să fim cât se poate de clari cu privire la obiectivul politicii noastre de dezvoltare, care constă în eradicarea sărăciei în regiunile și în țările dezavantajate ale lumii. Trebuie să profităm de sinergiile și de la eficiența care pot să decurgă din noile aranjamente, fără însă a permite politicii de dezvoltare să fie considerată ca fiind doar un instrument pentru a atinge obiectivele politice mai globale ale Uniunii Europene este important nu numai pentru Uniunea Europeană, ci și pentru partenerii noștri din țările în curs de dezvoltare. Este fundamental să ne menținem credibilitatea în fața lor. Și acest punct de vedere a fost arătat cu claritate de către domnul președinte Barroso în scrisoarea sa de uh, nominalizare a mea, în momentul în care a afirmat hotărârea sa de a menține rolul Uniunii Europene ca un campion al lumii în curs de dezvoltare. Următorii cinci ani vor fi foarte importanți pentru că trebuie să facem față provocării de a menține ritmul de uh, creștere a uh, sprijinului pentru dezvoltare la nivel mondial în momentul în care ne confruntăm cu uh, crize pe diferite fronturi. Obiectivul va trebui să fie mai mult, mai bine și mai rapid atunci când vrem să acordăm ajutoare. Acum dați-mi voie să pun accentul pe câteva priorități fundamentale pe care le voi aborda în cazul în care voi fi confirmat în post. Mai întâi, succesul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Avem doar 5 ani pentru a atinge aceste obiective fundamentale înainte de revizuirea MDG din 2015 și trebuie să reușim. Știu că va fi greu, dar acestea sunt uh, promisiuni foarte importante și nu doar aspirații vagi. Actuala imagine nu permite să ne culcăm pe ureche, din potrivă. Trebuie să se înregistreze progrese uh, în Asia, în America Latină, în uh, Caraibe și în unele țări din Africa. Însă Africa subsahariană a rămas cu mult mult în urmă. Efectele acumulate ale crizelor recente, alimentară, energetică, economică și financiară, pun chiar în pericol succesele obținute până acum. A doua, al doilea obiectiv cheie va fi acela de a asigura că va trebui să respectăm promisiunile la care ne-am angajat. Unele state membre își reduc bugetele ODA în, ca urmare a crizei financiare. Știu că bugetele naționale se află sub presiune, dar dacă nu ne ținem promisiunile cu privire la ajutoarele de dezvoltare, cum putem să ne așteptăm ca țările în curs de dezvoltare să ia în serios parteneriatele cu noi? Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar pentru dezvoltare, voi face tot ce voi putea pentru a îndemna statele membre să-și țină promisiunile la care s-au angajat. Este în interesul nostru fundamental să procedăm în felul acesta și nu voi ezita să identific foarte clar și să arat, arăt care sunt acele state membre care nu reușesc să își îndeplinească angajamentele. Cea de-a treia prioritate uh, vizează uh, eficiența ajutoarelor și voi uh, munci din greu pentru a mă asigura că programele noastre de cooperare în domeniul dezvoltării ne permit să răspundem situațiilor reale cu care se confruntă în realitate partenerii noștri. La fel de important este, vorba de, este și um, Consensul European pentru Dezvoltare, care a lansat procesul de a trece de la 28 de donatori încercând astfel să uh, vedem dacă nu putem evita uh, politicile de ajutor care se uh, suprapun și astfel să înaintăm spre o abordare cu adevărat europeană și să trecem de la o relație donator-receptor la parteneriate reale. De asemenea, vom continua să activăm împreună cu organizațiile internaționale câtă vreme acestea au o valoare adăugată clară și o vizibilitate bună pentru contribuabilul european. Dar uh, Trebuie să se facă încă și mai mult dacă dorim să ne uh, îndeplinim obiectivele. Studiile recente au arătat faptul că am putea câștiga până la 9 miliarde de euro uh, de uh, ajutor internațional în total în fiecare an dacă suntem mai eficienți. De asemenea, doresc să ofer un nou impuls politic cât privește această chestiune. Aceasta este o chestiune care ține de credibilitate și răspundere vis-a-vis -vis de cetățenii noștri uh, și în același timp uh, uh, vizează parteneriatele noastre în lumea în curs de dezvoltare. În cel de-al patrulea rând, eficiența ajutoarelor este un uh, aspect uh, care vizează partenerii noștri. Nu are rost să oferi ajutoare, după aceea, uh, iar după aceea să vezi că acea țară ajunge să își vândă resursele naturale ale generațiilor viitoare, în loc să își dezvolte bogăția într-o manieră foarte eficientă, uh, care ar putea uh, duce la uh, crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea industriei. Uh, cât privește locurile de muncă și dezvoltarea, ele sunt relevante pentru țările în curs de dezvoltare, la fel de relevante ca și pentru Uniunea Europeană dacă uh, lucrurile sunt uh, confirmate, una dintre temele pe care mă voi axa în uh, decursul mandatului meu ar fi să mă asigur că oriunde se poate, ajutorul va fi alocat într-o manieră care ar oferi dezvoltare economică pe termen lung sunt determinată să fac cetățenii Uniunii Europene să fie mândri de ceea ce facem în uh, ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Noi oferim 60% din uh, ajutoare de dezvoltare uh, și uh, în condițiile acestea noi uh, producem doar 22% din uh, uh PIB-ul mondial. Însă ar trebui să fim mândri de maniera în care oferim acest ajutor. Politica noastră de dezvoltare se bazează pe valori europene, precum solidaritatea, democrația, respectul pentru drepturile omului, dreptul la educație, dreptul la sănătate. Noi nu ne axăm dezvoltarea uh, și ajutoarea de dezvoltare pentru a sprijini uh, apărarea unor obiective comerciale sau uh, pentru a exploata um, um, materiile prime. Noi oferim dezvoltare și ajutor de, ajutor de dezvoltare pentru a reduce sărăcia și pentru a ajuta pe cei mai săraci. Uh, aceasta este uh, singura uh, noastră putere. Mai mult aș dori să continui să mă acces pe faptul că respectul pentru drepturile omului și în special pentru drepturile femeilor este o parte integrantă a politicii de ajutor european. Doamnelor și domnilor, nu am timp să acopăr toate aspectele pe care aș fi vrut să le discut. Într-adevăr, această listă nu este una exhaustivă. Voi mă voi axa pe uh, și alte aspecte precum uh, schimbarea climatică uh, și nevoia de a ne asigura că există un efort pentru a sprijini stațiunile în curs de dezvoltare. Sper că aceste scurte comentarii uh, vor fi subliniat uh, hotărârea mea de a susține aceste valori pe care Uniunea Europeană le-a dezvoltat uh, pentru a reduce sărăcia la nivel mondial. Aș dori să închei prezentarea prin a comenta importanța pe care o dau eu dezvoltării unui parteneriat real între Comisie și Parlament în ceea ce privește politica de dezvoltare. Putem lucra împreună pentru a discuta această politică la momentul în care o Uh, constituim și uh, de asemenea putem discuta și implementarea uh, ei practică și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Eu nu am nimic de ascuns de ascuns, dintotdeauna am luptat pentru independență și cred că uh, mi-am adus modesta contribuție la această uh, luptă. În ceea ce privește uh, activitatea mea ca și comisar pentru energie, puteți uh, să-mi judecați uh, oricând această activitate uh, și uh, vreau să vă spun că nu am efectiv nimic de ascuns. Mulțumesc pentru atenție. We now have our first catch the eye. Și acum trecem la prima sesiune de Catch the Eye. Ne vom referi la finanțarea finanțarea ajutorului de dezvoltare și finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice în statele în curs de dezvoltare. 5 minute. Domnul Desir Arlem are cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc domnului comisar desemnat pentru această prezentare și pentru răspunsurile uh, foarte personale pe care le-ați uh, dat uh, la sfârșit, care mie mi mie mi s-au părut importante. Noi vă cunoaștem bine și știm că așa stau lucrurile. Acum putem să vă adresăm întrebări. Ne spuneați că finanțarea care trebuie să ajute țările în curs de dezvoltare pentru a face față schimbărilor climatice nu trebuie uh, să uh, fie dedusă din alte finanțări pentru uh, dezvoltare, ci să vină din altă parte. Noi în Parlament apărăm această idee a existenței unor noi mecanisme de finanțare. Îmi cer scuze că vă întrerup. Întrerup Doamna Argentini, aveți uh, cuvântul în ceea ce vește finanțarea pentru schimbarea climatică, care este uh, poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest uh, concept și vă veți uh, uh, asigura că proporția finanțării pentru schimbare climatică în cadrul Europene uh, va uh, veni în plus pe lângă uh, finanțarea dată pentru a atinge uh, țintele AOD. Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Euh, da. Voi răspunde afirmativ. Da, într-adevăr, noi am făcut promisiunea pentru 0,7% uh, până în 2015 și e o promisiune pe care o vom ține. Toate discuțiile pentru sume suplimentare pentru schimbările climatice le-am promis pentru perioada de după acest an. E vorba de finanțări suplimentare pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că nu e vorba de același lucru. În principiu, da, puteți spune schimbările climatice și sărăcia, da, există un motiv de a face legătura între ele, însă legătura nu este directă. Pentru cealaltă întrebare, da, sunt în favoarea impozitării. Da, sunt uh, de, de aceeași părere cu dumneavoastră. Am promis 0,7% până în 2005. Astăzi suntem în 2010 și sper din tot sufletul că nu vom reuși, nu vom încălca toate promisiunile pe care le-am făcut în 2005. Vă mulțumim. Doamna Hall are cuvântul. Um, it's good to hear... Vă mulțumesc. E bine să vă aud uh, spunând că, într-adevăr, după părerea dumneavoastră, ajutorul pentru dezvoltare în ceea ce privește schimbările, lupta împotriva schimbărilor climatice ar trebui să vină pe lângă celelalte uh, fonduri oferite. Însă dumneavoastră considerați că um, statele au nevoie de mai multe, mai multe, mai multe fonduri. Comisia a considerat că statele în curs de dezvoltare pot să achite ele singure aceste uh, fonduri suplimentare. Domnul Gheorghe are acum cuvântul. Aș vrea să revin la chestiunea finanțării schimbărilor climatice. Uh, reuniunea de la Copenhaga a fost un templu al răzgândirilor. Uniunea Europeană a rămas ambiguă asupra acestei chestiuni și Arlem Zier s-a referit la o temă mai devreme și o temă opusă a fost susținută de un număr de state membre. Cred că această cacofonie trebuie să i-a sfârșit și aș vrea să vă întreb cum veți proceda ca să-i puneți capăt. Și ultima întrebare, doamna Keller. Um, thank you. I completely agree on your, the... Vă mulțumesc, sunt într totul de acord cu adiționalitatea, însă deja există state membre care susțin că banii pentru uh, schimbările climatice vor veni din fondurile AOD. Ce puteți face dumneavoastră pentru a împiedica uh, întâmplarea unui asemenea lucru? Domnul comisar desemnat are cuvântul. All question. I think Doamnă Hall, uh, cred că promisia pe care, promisiunea pe care am făcut-o în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să fie ținută. Într-adevăr, e nevoie de mai mulți bani. Până acum însă am prevăzut uh, fonduri pentru trei ani, până în 2012. E o ambiție mare și cu siguranță Uh, transformarea în realitatea acestei promisiuni va fi o provocare. În ceea ce privește situația până în 2020, cu siguranță vom avea nevoie de fonduri uh, suplimentare. Nu este vorba doar de promisiuni, ci trebuie să ne asigurăm că aceste promisiuni se transformă în realitate. Deci e clar că um, acest lucru va reprezenta o mare uh, provocare pentru noi. În ceea ce privește întrebarea adresată de domnul Görens. Cred că am uh, avut uh, rezultate bune la Copenhaga. Ne-am străduit foarte mult și am prezentat o poziție coerentă, foarte coerentă. Dincolo de rezultatele acestea, cred că ne-am demonstrat puterea în timpul perioade de pregătire pentru Copenhaga și trebuie acum să continuăm să punem în, placă, în, în practică directivele stabilite în timpul pregătirii pentru Copenhaga și să facem față provocărilor legate de schimbările climatice, climatice pe plan global. În ceea ce privește ultima uh, întrebare adresată, Este clar că șefii de stat și de guvern au confirmat în luna decembrie că își vor ține promisiunea uh, făcută în ceea ce privește uh, aceste obligații. Niciodată nu s-a Uh, spus însă că acești, uh, aceste fonduri vor include și fondurile acordate pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin urmare, după părerea mea, statele membre trebuie să își respecte promisiunea și asta a fost promisiunea făcută. Prin urmare, niciodată nu s-a pus această problemă. Doamna președintă, îmi pare foarte rău, trebuie să continuăm. Prin urmare, trecem acum la întrebările Uh, setul al doilea de întrebări. Domnul Casmarec are acum cuvântul pentru 45 de secunde. Panie comisarzu, mam pytanie dotyczące uh, DCI. Domnule uh, comisar desemnat, am o întrebare cu privire la DCI. Reforma instituțională care rezultă din tratatul de la Lisabona ne oferă șansa de a crea un sistem foarte simplu de, în ceea ce privește cheltuie, cheltuirea și folosirea banilor pentru dezvoltare, însă nu uh, Uh, vă temeți că acest aspect va intra în uh, sfera de responsabilități al uh, Consiliului de Afaceri Externe mai degrabă. Nu ar trebui să creăm un sistem astfel încât să nu fim obligați a aplica tratamente speciale anumitor state. Și dacă dumneavoastră nu considerați că riscul acesta este posibil, cum credeți că ar trebui să procedăm astfel încât toți, toate statele să fie tratate la fel? Domnul comisar desemnat are cuvântul pentru un minut 45 de secunde. Cred că crearea acestui Consiliu este deosebit de importantă. Acest Consiliu pentru Afaceri Externe oferă Uniunii Europene posibilitatea de a vorbi cu o voce cât se poate declară la nivel eh, mondial. Tratatul eh, după părerea mea, uh, stipulează clar faptul că Comisia este responsabilă pentru politica de dezvoltare. Adică eu, în calitate de viitor uh, comisar, în cazul în care mă veți numi, uh, voi fi responsabil pentru această, această politică. Eu voi face toate analizele de impact ale tuturor aspectelor legate de politica de dezvoltare. Prin urmare, totul vine de la mine. Mai apoi, dacă luăm în considerare situațiile uh, speciale, și anume e vorba despre fonduri care ne dorim să fie incluse în buget, uh, și acest aspect uh, vine în sfera atribuțiunilor mele. În calitate de comisar, voi putea să lupt pentru apărarea tuturor obiectivelor de dezvoltare. Consider că arhitectura creată poate fi îmbunătățită, bineînțeles, însă elementele esențiale există deja, elemente esențiale care ne asigură faptul că politica de dezvoltare va rămâne una cheie a, a Uniunii Europene. Parlamentul uh, European, bineînțeles, va putea să se implice în discutarea acestor uh, aspecte. No, thank Aveți întrebări suplimentare? Nu? Mulțumesc. Atunci dăm cuvântul uh, domnului Berman. Domnule Pibas, sărăcia adesea decurge dintr-o violare a drepturilor uh, omului, a cetățenilor uh, în beneficiul unor uh, clanuri și uneori ochii sunt închiși din cauza unor interese politice în ceea ce privește aceste aspecte. Cât privește condiționalitatea ajutoarelor, Vă dau exemplu aici Eritrea. Veți putea face presiuni asupra acestui stat uh, și anume să spuneți că nu va primi ajutoare câtă vreme nu își îmbunătățește tratamentul pentru drepturile omului. Aveți cuvântul. Cred că în Uniunea Europeană ne-am îmbunătățit uh, istoricul de alocare ajutoarelor pentru dezvoltare. În cadrul acordului la Cotonou există două articole uh, care spun următoarele e nevoie de consultări politice și apoi uh, uh, atunci când ne dăm seama că există încălcări ale drepturilor omului, putem întrerupe ajutoarele. Însă cred uh, că a vorbi despre condiționalitatea ajutoarelor nu ne-ar aduce multe beneficii, pentru că există deja această arhitectură în pregătirea ajutorului uh, avem consultări politice și atunci putem demonstra clar care sunt așteptările noastre de la acest stat. Iar dacă statul ne acceptă condițiile, practic uh, acceptă și faptul că Totul se va implementa astfel încât uh, nu vor exista încălcări ale drepturilor omului, ale democrației și așa mai departe. Și, astfel ajungem la articolul 96 din acordul la Cotonou, Însă nu ar fi corect să corelăm uh, lucrurile acestea în mod direct. Pentru că vorbim până la urmă despre uh, state independente de noi, uh, nu putem să le impunem niște condiții, pentru că nu le-am tratat într-o manieră respectoasă abordarea cea mai eficientă nu este întotdeauna cea mai bună. Mai mult, noi susținem ONG-urile și cred că uh, acestea reprezintă un punct uh, important, uh, reprezintă actori importanți uh, care nu țin de stat. Noi susținem ONG-urile din Europa care funcționează în aceste state, dar susținem uh, și societatea civilă din aceste uh, state. În ceea ce privește Eritrea, în mod uh, clar ne-am uh, demonstrat uh, poziția vis-a-vis de drepturile omului din acest stat și vom continua să facem acest uh, lucru, însă nu vom vorbi despre uh, condiționalitate directă. Mai aveți întrebări suplimentare? Da. Ați putea atunci să-mi dați uh, un exemplu de țară în curs de dezvoltare care, după analiza dumneavoastră, are nevoie de un limbaj mai ferm din partea Uniunii Europene. E, ei bine, eu de-abia acum îmi încep activitatea, prin urmare, la acest moment pot să vă spun uh, că toate statele uh, sunt la fel pentru mine și le vor, voi trata pe toate în aceeași manieră dacă voi fi numit ca și comisar. Însă e clar că mă interesează uh, statele cu care funcționează Uniunea Europeană. De exemplu, Nigerul. Putem spune probabil că într-unele dintre aceste state democrația este în pericol, dar atunci uh, intră în vigoare articolul 96. În ceea ce privește Congo, colegul meu de Gupt se axează pe acest stat. Uh, domnule uh, Görens, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sărăcia este uneori uh, cauza, dar și uh, consecința uh, conflictelor. Având în vedere faptul că dumneavoastră veți fi un comisar care poate acționa direct în ceea ce privește prevenirea conflictelor luptând împotriva sărăciei, v-aș întreba cum veți proceda pentru a duce la bun sfârșit această sarcină. Aceasta este întrebarea mea. Oare asta nu presupune că ar trebui să aveți un rol mai important uh, în raport cu ceilalți uh, comisari, de exemplu comisarul pentru comerț sau comisarul pentru ajutor uh, umanitar. Domnule Pibas, aveți cuvântul. Da, aș fi temptat să spun imediat da, însă răspunsul uh, corect este că va trebui să existe un uh, parteneriat uh, între mine și colegii care se ocupă de agricultură, de pescuit uh, sau de uh, comerț. n-ar fi logic să dăm banii cu o mână și cu cealaltă mână să-i uh, uh, strângem din alte părți. O politică de dezvoltare reală presupune lupta împotriva uh, sărăciei. Și putem să ne atingem acest scop doar dacă există consecvențe în toate domeniile de politică ale Uniunii Europene. Cred că am îmbunătățit foarte mult uh, acordurile din 2005 pentru uh, politica de dezvoltare. Acest eveniment a fost unul major, însă uh, mai trebuie să facem progrese în legătură cu această chestiune concurența politicilor pentru dezvoltare este un concept învechit însă vreau să vă spun că uh, există deja multe lucruri uh, pe care le-am obținut în politicile noastre, dar mai există încă uh, multe lucruri de îmbunătățit. Și cum vă spuneam, voi reprezenta Comisia în consiliile pentru afaceri externe. Este uh, ceea ce se spunea contravine uh, scopurilor noastre de uh, dezvoltare. voi uh, discuta deci și cu colegii miniștri care sunt responsabili pentru politica de dezvoltare. Există o problemă conflictuală în sudul Sudanului. Ce putem face ca și uh, Uniune pentru uh, a um, avea o contribuție mai mare decât am avut-o în Rwanda sau Darfur? Vă amintesc că în sudul Sudanului a existat un uh, conflict în care au murit 1,5 milioane de oameni. la Domnule Piva, să aveți cuvântul. Da, am acordat numeroase ajutoare umanitare în această regiune, nu numai din partea Comisiei, dar și din partea statelor membre. Pentru Sudan, sprijinul cel mai important ar fi acela de a susține colaborarea cu Uh, Națiunile Unite, pentru că este un conflict global și ar trebui să facem astfel încât să uh, acționeze toate aceste părți în sinergie. Statele Unite, China și Uniunea Europeană ar trebui să-și unească forțele pentru a reuși să soluționeze situa situația din Sudan. Doamna Levin, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Pibalks vorbeați despre coerența politicilor și v-ați referit la pescuit. Există un acord în domeniul pescuitului cu țările terțe și sunt foarte mulți uh, bani implicați acolo. De foarte multe ori țările terțe au uh, fost implicate în uh, uh pescuit excedentar și aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu rolul pe care îl aveți în privința politicii de pescuit? Veți monitoriza modul în care se pun în aplicare aceste acorduri, dacă ele sunt în conformitate cu politicile Uniunii Europene? Considerați de asemenea că pescuitul este foarte important, domnule Pibar, să aveți cuvântul. Cred că și în domeniul uh, pescuitului, lucrurile s-au îmbunătățit. Există acorduri și parteneriate în acest domeniu. Nu numai numele s-a schimbat, dar acordul acesta privind pescuitul susține și uh, pescuitul la nivel internațional. Pentru că prin pescuit se oferă alimente și în interiorul țării, dar uh, uh, produsul pescuitului face și obiectul comerțului internațional. Acum, Trebuie ca țările acestea să dezvolte capacități suficiente pentru a uh, comercializa peștele pescuit. Important este să se vadă care este cota și care este eventual volumul suplimentar. Acum noi nu o să uh, împiedicăm uh, țările din Africa să uh, pescuiască mm, tot peștele pe care îl doresc, însă important este să respecte acordurile și considerăm că pescuitul uh, trebuie să rămână o activitate durabilă. În următorii cinci ani la nivelul Uniunii Europene va trebui de asemenea să elaborăm o reformă a sectorului pescuitului și de-al asta se are, începe să se pregătească de către comis, domnul comisar cele două domenii vor uh, fi uh, uh, vor beneficia de o colaborare și voi atrage atenția colegului meu asupra acestui lucru. Cred că este important ca rolul Comisarului pentru Dezvoltare să arate care sunt problemele cu care se confruntă acest sector în relațiile cu țările terțe. Va expirat timpul. Vorbeați despre ecocondiționalitate și mai am o întrebare. Uh, ce se întâmplă cu acordurile cu Guinea-Bissau, cu Mauritania, cu alte țări unde au existat lovituri de stat, unde există probleme grave în ceea ce privește democrația? Aș dori să știu ce se întâmplă cu acordurile pe care le are Uniunea Europeană cu aceste state. Domnul Pibar, să aveți cuvântul. Am fost cu domnul lui Michel într-o călătorie în Africa și domnului Michel s-a străduit foarte mult ca acordul pentru pescuit să fie încheiat cu Mauritania în contextul politicii noastre globale. Așa că am făcut toate aceste lucruri și vom continua să o facem. Nu facem o distinție între politica de pescuit și politica pentru dezvoltare. Și eu sunt exemplul viu pentru asta. Nu știam că voi fi nominalizat pentru acest post, însă fără discuție că cele două domenii nu sunt foarte, foarte uh, ferm delimitate. Doamnă președinte, domnule comisar desemnat, aș vrea să vorbesc despre China. Știm că condiționalitatea nu se aplică acestei țări în ceea ce privește democrația sau uh, drepturile omului, însă ei, înși, uh, ei au suficiente resurse pentru a își asigura propria dezvoltare. Uh, au organizat Jocurile Olimpice în 2005 și asta a costat foarte mult. Însă ei continuă să primească ajutoare din partea Uniunii Europene. India a respins ajutoarele Uniunii Europene uh, spre cinstea ei. Care ar fi politica dumneavoastră către state mari, cum ar fi China, din uh, din punctul de vedere al ajutoarelor care îi se acordă. Ar trebui să avem în vedere PIB-ul total sau PIB-ul pe cap de locuitor? Pentru că, iată, există și alte state care se ridică, cum ar fi cele din America Latină. Da. Mă bucură faptul că mulți oameni, multe, mulți chinezi uh, este din sărăcie și uh, asta este un motiv de bucurie pentru noi. Sau multe părți din China, uh, în multe părți din China, oamenii sunt în continuare foarte săraci și programele noastre aceste regiuni le uh, vizează. E vorba de instrumente pe care în timp le vom revizui și vom, vom reflecta dacă este cazul să o facem. Este însă foarte clar că politicile mele se vor adresa cu prioritate țărilor celor mai puțin uh, dezvoltate. Trebuie să ne concentrăm sprijinul pe acele țări care au cea mai mare nevoie de el, fiindcă numai în felul acesta vom putea să oferim valoare adăugată. Aceasta este întrebarea, este răspunsul meu uh, pentru întrebarea dumneavoastră. Mai aveți o întrebare suplimentară? Da, m-ar interesa și chestiunea pe care ați uh, evitat-o evitat la mm, întrebarea mea anterioară. Dumneavoastră veți avea ofițerii dumneavoastră, descofițerii dumneavoastră în dele delegațiile Uniunii Europene sau cum s-or numi ele, și, ace- și o ierarhie Uh, și aceștia vor, vor uh, avea drept șefi, ca să zicem așa, uh, ambasadorii locali care la rândul lor uh, vă, vor răspunde în fața dumneavoastră și a doamnei Ashton. Și aș dori să știu care sunt politicile de, poli, prioritățile politice pe care le aveți împreună cu doamna Ashton în ceea ce privește relațiile cu țările terțe? Șefii delegațiilor Comisiei Europene uh, sunt uh, subordonați uh, unui comisar și alte persoane din aceleași delegații sunt subordonații mei subordonații comisarului pentru dezvoltare. Întotdeauna și lui Michel s-a implicat în uh, echipele care, în care a avut un cuvânt de spus domnul Solana. Deci, toate aceste lucruri funcționează ca o echipă. Dar eu fac propuneri către colegiu împreună cu, în acord cu doamna Catherine Ashton. Eu voi fi însă responsabil în fața dumneavoastră, în fața Comisiei pentru Control Bugetar. Însă pentru celelalte lucruri, rolul este al lui Catherine Ashton. Așa că vom avea foarte multe decizii în acord. Uneori eu voi, fi, voi avea rolul principal, alte ori uh, doamna Catherine Ashton. În orice caz, parteneriatul acesta trebuie să fie un rodnic și nu am niciun fel de îndoială că vom reuși să conlucrăm foarte bine și că nu vor exista bătălii pe teren între obiectivele politicii de dezvoltare și ale politicii externe. Dau acum cuvântul doamnei Zimmer. Domnule Pibalx, relația noastră cu uh, statele în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană pune întotdeauna accent pe dezvoltarea infrastructurii și pe liberalizarea uh, funcțiilor oficiale. Am pus în urmă cu 5 ani de zile aceeași întrebare precedecesorului dumneavoastră. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește presiunea exercitată asupra statelor în curs de dezvoltare pe aceste obiecte, obiective. Cum, uh, care considerați că este relația dintre aceste obiective și uh, eradicarea sărăciei? Sunteți de aceeași părere cu predecesorul dumneavoastră care spunea că aceste două lucruri se exclud? Este... Când nu se, nu se pune în, pro- în discuție acest, uh, acest obiectiv. Nu este rolul nostru acela de a, de a spune statelor în curs de dezvoltare că trebuie să liberalizeze o anumită uh, post, uh, poziție sau nu. Bineînțeles, trebuie însă să încercăm a uh, Uh, propune anumite schimbări. Însă, dacă e să luăm un exemplu, uh, o stație de epurare a apei, nu este important că această stație este publică sau una privată. Uh, obiectivul nostru este acela ca locuitorii din respectiva zonă să obțină apa curată de care au nevoie. Este vorba de nevoile de bază care, ale locuitorilor care trebuie să fie uh, uh, întrunite. Niciodată nu am pus accent pe liberalizare. Din acest punct de vedere, nu voi face nici eu lucrul acesta în continuare. Uh, toate programele noastre au rezultat, uh, uh, sunt rezultatul unui dialog dialog între statele uh, membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană și uh, statul care primește respectivul ajutor. Însă, dumneavoastră sunteți conștient de faptul că atât acordul de la Cotonou, cât și uh, negocierile de la EPA, cât și uh, uh, diferite alte tratate și acorduri, practic pun accent pe liberalizarea uh, serviciilor publice și ale infrastructurii. Cum doriți ca aceste tratate să fie schimbate în cazul în care sunteți uh, de, de părere că acestea nu fac obiectul politicii Uniunii Europene? Domnul uh, comisar desemnat are cuvântul. În ceea ce privește Elba, eram interesați de regionalizarea muncii, nu de liberalizare. Doream un fel de acord uh, economic, uh, doream un, o colaborare la nivel regional. Uh, în Africa statele sunt adesea izolate, doar împreună pot uh, acționa ca un mare spațiu economic, însă liberalizarea nu a fost niciodată în uh, Uh, prim plan. Considerăm că statele africane pot uh, primi mult, câștiga multe pe urma comerțului internațional, însă niciodată nu am impus sub presiune aceste state și nu, vom, nu o vom face nici în continuare uh, acordul de la Cotonou funcționează deja, cunoașteți deja bazele, iar revizuirile sunt doar o urmare a, un, ormit, a anumitor schimbări la nivel mondial această evoluție a acordului de la Cotonou nu are decât uh, rolul de a deservi în continuare statele care fac obiectul acestui acord. Vă mulțumim. Messerschmidt, pe 45 secunde. Trecem acum la domnul uh, Messerschmidt pentru 45 de secunde. Foruroligende så lidt de gør ud af øh, frihandelsaspektet. For mig at se... Din uh, perspectiva acordului uh, liber, uh, e, um, comerțului liber, uh, e clar că acest comerț este cel pe care ni-l dorim. Tocmai de aceea vreau să aflu care este poziția noastră cu privire la uh, strategiile Uniunii Europene cu privire la comerțul uh, internațional. Dorim să sprijinim în continuare structurile existente sau poate ar trebui să sprijinim mai degrabă acordurile bilaterale. În ceea ce privește Africa acum, doriți mai degrabă uh, o ă, să punem accentul pe o relație ă, în, pe sudul ă, Africii mai degrabă decât perspectiva de până acum. Domnul Pilbalx are cuvânt. E clar că unele dintre majoritatea statelor mondiale nu au făcut niciun uh, progres în momentul în care au fost izolate. Unele state au fost izolate. Uh, dar aceste măsuri au fost un eșec. Prin urmare, știm că toate statele, membre, ă, statele lumii trebuie să participe la comerțul liber mondial. Uh, unele uh, povești, uh, unele istorii în acest uh, domeniu au fost încununate de succes, altele nu. Există o serie de state care au uh, făcut obiectul a unui număr mare de acorduri uh, Uh, state care și-au dat seama că comerțul liber mondial este în interesul lor propriu. Prin urmare, ne dăm seama că aceste state trebuie să fie întărite sau poziția lor trebuie să fie uh, întărită în continuare. Dacă uh, e să facem ceva, trebuie să ajutăm aceste state să-și constituie propriile lor piețe astfel încât să poată intra în colaborare cu alte state. În momentul de față trebuie să întărim uh, posibilitățile oferite statelor de a uh, practica comerțul, pentru că comerțul creează bună stare. Asta am văzut în cazul uh, Chinei și Indiei. Bineînțeles, drumul nu a fost Uh, lipsit de dificultăți, însă noi încercăm pur și simplu să încurajăm statele să participe la comerțul uh, liber. Prin urmare, după părerea mea, trebuie să continuăm această strategie. Am avut deja succes cu statele din Caraibe. Uh, continuăm negocierile cu privire la cinci alte parteneriate. Eu sunt decis să continui pe această linie, iar dacă voi eșua, voi veni în fața Parlamentului pentru a vă da uh, Uh, vă, a vă explica ce s-a întâmplat. Da, Există o serie de negocieri multilaterale, precum uh, runda de la Doha, care însă au eșuat. În momentul uh, de față, noi considerăm că lumea nu se schimbă, însă India, China, uh, statele din America de Sud demarează o serie de acorduri bilaterale în diferite domenii. Noi susținem că trebuie să colaborăm cu toții. Ei, e clar, multilaterismul nu funcționează. Domnul Pilbarks are cuvântul. Am văzut la nivelul Uniunii Europene ce înseamnă integrarea. Asta aduce uh, valoarea adăugată. Consider că uh, Calea pe care am luat-o, am apucat-o, este cea mai dificilă, însă este cea mai uh, eficientă. Doar prin colaborare la nivel regional putem obține rezultate mai mari. Dacă pornim de unii singuri pe acest drum, cu siguranță nu vom obține toate rezultatele pe care le-am putea obține împreună. Tocmai de aceea avem nevoia de regionalizare. Am făcut același lucru cu uh, Uh, statele din, uh, din Golf, dacă nu, înconjură, nu încurajăm cooperarea acestor state, cu siguranță situația va fi în, înrăutățită. Doamna președinte, uh, vă rog să vă exprimați suscint. Un afiliat primește acum cuvântul. Bună ziua, mă numesc Ioan Mircea Pascu și sunt vicepreședinte al Comisiei AFET. Acum uh, trebuia să ia cuvântul uh, un independent. Nu este vreun independent care dorește să intervină? Se pare că nu. Atunci continuăm și dăm uh, cuvântul comisiilor asociate și începem cu AFET. Deci domnul Pascu are cuvântul pentru 40 Pa nu, spune doamna președinte, pentru 3 minute și 30 de secunde. Doriți să-l rog pe domnul Pascu să pună întrebarea pe care doream uh, eu să o pun? În ceea ce privește uh, conflictele, ajutoarele uh, de dezvoltare uh, devin esențiale. Am înțeles că în ianuarie va exista o conferință în acest sens la Londra. Veți participa și dumneavoastră sau, doamna, sau doar doamna Ashton sau mergeți împreună? Aveți cuvântul, domnule Pivax. Yemen este un exemplu bun um, pentru situația în care avem nevoie de mai multă cooperare în cadrul Uniunii Europene. Ne-am dat seama că există state care nu beneficiază de ajutoare. Uh, Yemen uh, a primit foarte puține ajutoare din diverse motive, însă este foarte clar că am neglijat acest stat. Am fi putut uh, însă să facem lucrurile altfel în ceea ce privește Yemen, care rămâne pe agenda noastră. În ceea ce privește această conferință nu mi-am făcut niciun fel de programare în acest uh, sens. Prin urmare, uh, ca și viitor comisar, nu aș putea să mă exprim în legătură cu uh, contribuția Parlamentului și nu pot să-mi asum nicio programare legată de vreo conferință câtă vreme eu nu am fost numit oficial. Nu mai avem întrebări suplimentare, prin urmare dăm cuvântul domnului Arif din partea INTA. Deci, uh, Comisia pentru uh, Comerț Internațional, nu pentru afaceri externe, doamnă președinte. În ceea ce privește finanțarea uh, legată de ajutoarele pentru comerț, în Parlamentul European s-a prezentat un raport detaliat legat de liniile bugetare care revin acestui subiect și legat de impactul ajutoarelor de dezvoltare. Va exista un astfel de raport. Această Întrebarea este foarte delicată, prin urmare aș dori să răspund în limba engleză. Uh, Ajutoare pentru comerț reprezintă o problemă în care mă preocupă pentru că asta ar presupune uh, că schimbăm ajutor uh, cu bani ajutorul practic trebuie să susțină uh, comerțul. Poate acest termen ne induce în uh, eroare. Comerțul reprezintă o nouă uh, zonă de dezvoltare uh, a politicii. Avem uh, pachete de dezvoltare regională care vizează uh, comerțul și uh, în ceea ce privește o linie bugetară specială, cu siguranță eu voi dori să discut cât se poate de repede cu comisia dumneavoastră acest subiect, care uh, sunt de acord, este foarte important. se acordă din ce în ce mai mult uh, ajutor pentru acest domeniu. Um, deocamdată vorbim despre un miliard de euro, însă trebuie să vedem cum putem face lucrurile în maniera cea mai potrivită. Prin urmare, nu vă pot da un răspuns final la această întrebare, ci pot să vă spun doar că acest aspect va fi luat în considerare uh, într-o manieră foarte serioasă. Trebuie să vedem exact uh, cum vom putea continua această inițiativă pentru a obține exact ceea ce dorim de la aceste state state, asigurându-ne că ele pot să participe la sistemul uh, mondial de comerț. Acesta este scopul meu. Mulțumim mult. Trecem acum mai departe, dacă nu cumva aveți o întrebare uh, suplimentară. Aș dori să știu care va fi poziția uh, dumneavoastră legată de bugetul Uniunii Europene pentru că există o solicitare repetată a Parlamentului vis-a-vis -vis de acest subiect. Vă răspunde uh, foarte pe scurt. Deja lucrurile au fost început acum uh, câțiva ani și e dificil să înțeleg uh, de ce e nevoie de un fond special aici, pentru că va exista oricum examinarea, monitorizarea de către Parlament. Uh, Deocamdată avem uh, DCI, avem ODA, multe uh, aspecte așadar care ne-au pus uh, probleme. Prin urmare, trebuie să vedem exact cum vom privi uh, bugetul pentru fondul de dezvoltare. Domnul Micel are acum uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Pibals, în răspunsul uh, la uh, chestionar ați menționat siguranța alimentară. Uh, Uh, vorbeați uh, și despre spiritul antreprenorial și uh, aici mă gândesc că oare China n-ar putea investi în industrii în Africa, să spunem. Oare dumneavoastră vedeți vreun rol al Uniunii Europene, poate pentru a sprijini industria pentru a produce alimente în țările în curs de dezvoltare? Domnule Pibas, aveți cuvântul. Deja am menționat cifrele legate de uh, comerț, mai ales vis-a-vis -vis de uh, țările uh, din Caraibe și Pacific. E clar, acesta nu este uh, suficient. Pentru a uh, crea o industrie de procesare trebuie să facem foarte multe investiții, trebuie să existe uh, uh facilități uh, pentru investiții, finanțare, pentru că sunt de acord cu dumneavoastră că pentru a susține uh, investițiile care creează uh, locuri de muncă, uh, trebuie să facem anumite eforturi. Prin urmare, aceasta este o sarcină importantă. Intervenția mea menționam și că mă interesează sprijinul pe care îl oferim pentru a crește dezvoltarea economică pe termen lung a acestor state. Prin urmare, cred că aceasta este o manieră de a face progrese, dar nu este unica. Ați menționat uh, alimentele. A existat și un program pentru siguranță alimentară care a uh, funcționat foarte bine. Acum, uh, practic, spunem că oferim finanțare fermierilor pentru a produce alimente. Uh, Așadar, facilitatea legată de alimente a reprezentat uh, o metodă uh, bună de lucru pe care am putea urma și de acum înainte. Uh, domnul Cashman, aveți cuvântul. Mulțumesc Domnul Mitchell, următoarea întrebare. Mulțumesc pentru acest răspuns. Înțeleg că sunteți deschise să încurajați sprijinul antreprenorial și uh, deținerea de uh, pământ uh, pentru ca oamenii să poată să producă mâncare pentru propriile uh, familii. Da, răspunsul meu este da la acest comentariu. Vorbim despre o mare provocare și de un mare potențial aici. Am încercat să susținem acest aspect prin programele DCI și încercăm să ajutăm statele în acest domeniu pentru că astfel ar putea să uh, se îmbogățească. Uh, domnul uh, Flatby în anii 90 a fost ministru și dânsul este astăzi în această sală și dânsul știe foarte bine cum stau lucrurile, pentru că dânsul a fost foarte criticat în legătură cu inițiative legate de acest domeniu. Uh, dar uh, trebuie să luăm decizii în legătură cu aceste uh, chestiuni, pentru că așa uh, punem bazele unei creșteri viitoare. Mulțumim. Uh, domnule uh, Cashman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule uh, comisar desemnat, drepturile omului în mea în curs de dezvoltare sunt din ce în ce mai afectate, mai nou în Malawi sau Burundi. Există și discriminare pe bază de sex. Ar trebui să existe clauze de nenegociere a acestor uh, drepturi. Prin urmare, ajutorul trebuie oferit uh, statelor care nu uh, operează discriminări pe bază de orientare sexuală, religie, etnie și așa mai departe. Sunteți de acord cu acest principiu și îl veți susține în negocierile legate de revizuirea acordului de la Cotonou? Domnule Piva, să aveți cuvântul. Sunt evident de acord cu acest principiu nu negociem aceste lucruri, pentru că acestea sunt uh, valori pe baza cărora s-a construit uh, uh, Uniunea Europeană. Acestea sunt valorile care ne fac puternici. Cred că a existat o reuniune la Cairo unde s-a ajuns la concluzia că aceste principii trebuie dezvoltate. Poate nu au fost puse lucrurile în exact aceleași cuvinte pe care le-ați folosit dumneavoastră, însă acolo s-a vorbit și despre protejarea familiei în toate formele sale. Prin urmare, aceasta este o poziție pe care ne-am putea uh, baza, pentru că sunt concepte acceptate de comunitatea uh, internațională. Și le vom lua în considerare în renegocierea acordului de la Cotonou. Aveți vreo întrebare suplimentară? Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Mă bucură acest fapt. Credeți uh, că există anumite persoane numite în acest uh, cabinet care cred că n-ar trebui să susținem aceste principii legate de protecția uh, persoanelor uh, homosexuale sau lesbiene în revizuirea acordului de la Cotonou. Eu cred că aceasta nu este abordarea corectă, pentru că noi credem în aceste lucruri și noi nu negociem lucrurile în care credem. Lucrurile stau atât de simplu pentru că altfel ne-am pierde pur și simplu demnitatea. Aceasta este problema. Nu ne interesează ce fac uh, ceilalți, dacă sunt de acord uh, sau nu cu noi. Aceștia suntem noi. Pur și simplu nu putem să ne ignorăm propriile convingeri. Uh, domnule Görens, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Următoarea mea întrebare se leagă de dimensiunea regională și anume uh, siguranța uh, comerțului, lupta împotriva bolilor, aprovizionarea cu energie și uh, vreau să vă reamintesc acum faptul că lui Michel a dorit o revizuire totală a acestui domeniu. Și aceasta în abordarea um, statelor care vor face obiectul unor parteneriate economice. Întrebarea mea este următoarea. Aș dori să știu cum veți uh, dezvolta lucrurile pentru a vă asigura că uh, cei 28 de actori uh, din Uniunea Europeană vor aborda lucrurile cu partenerii cei mai adecvați. Domnule Pivas, vă rugăm să răspundeți la această întrebare. Sunt mândru de ce a făcut uh, lui, pentru că atunci când uh, am uh, întrebat cine se ocupă de negocieri, atunci am înțeles că este vorba despre președintele Burkina Faso cu comandantul organizației regionale. Același lucru este valabil și pentru Zimbabwe, pentru Africa de Sud, iar când privește această dimensiune regională, lucrurile au stat um, simplu. Aș dori să vă spun că m-am întâlnit cu organizațiile regionale din uh, Africa de Vest. Și cred că aceste state sunt foarte bine pregătite. Șansa pentru a reuși în cooperarea regională uh, ține de uh, EPAS, care cred că este un instrument uh, foarte bun. Un instrument care poate convinge și care ar putea da o mai bună uh, uh, dimensiune cooperării regionale. Aveți uh, încă o întrebare, domnule uh, Gerens? Da, acordurile de parteneriat economic uh, sunt uh, um, pentru a susține statele în ceea ce privește uh, comerțul uh, global. Cum veți promova însă dumneavoastră uh, comerțul în cadrul regiunilor și nu în afara lor? Cred că acesta este uh, indispensabil pentru dezvoltarea regiunilor. Domnule Pibal, aveți cuvântul. Cred că ar trebui să ne axăm uh, pe proiectele de infrastructură. Ne uh, lipsește infrastructura în cadrul Uniunii Europene uh, Eh, ne lipsește încă și mai mult eh, în Africa. Dacă nu avem infrastructură, atunci eh, nu putem face comerț. Cred că acesta ar trebui să fie un scop politic al dezvoltării și anume să uh, venim cu infrastructură pentru transport, pentru energie și așa mai departe, pentru a ne oferi mai multe oportunități. Și apoi uh, trebuie să vorbim despre același spațiu economic până la urmă și dacă nu luăm aceste lucruri în considerare, uh, nu vom putea face totul pentru a uh, investi în infrastructură sau în producția activă. Mulțumesc, domnule Tenoc, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi considerăm că această politică trebuie să fie incorporată în procedurile și în bugetul Uniunii Europene pentru a soluționa problemele lipsei de monitorizare a ajutoarelor acordate către ACP. Susțineți uh, bugetizarea EDF și includerea uh, sa, supunerea sa acelorași proceduri bugetare, domnul Bibalx. Da, susțin bugetizarea Fondului pentru Dezvoltare din foarte multe motive. Sunt uh, multe aspecte care merită interesul nostru. Da, credem că țările din ACP au uh, o relație foarte specială cu noi și ele se dezvoltă în centru, în, în baza acestei relații pe care, foarte speciale pe care o au cu noi. Și e important să facem astfel încât ei să nu piardă în cadrul acestui proces. De asemenea, statele membre trebuie să le convingă de faptul că este un pas bun și pozitiv și pentru ele. Deci sunt cele două domenii pe care va trebui să ne concentrăm, parteneriatele cu țările ACP și cu statele membre pentru a, ne, pentru a le asigura pe toți că acestea sunt măsuri potrivite care trebuie uh, luate. Republica Democratică Congo a respins uh, intrarea domnului de, uh, comisar de Gupt și aș dori să știu cum veți face dumneavoastră față acestei situații dacă ați fi, uh, dacă nu vi s-ar aproba intrarea într-o țară care beneficiază de ajutoare ale Uniunii Europene. Da, e o problemă foarte serioasă aceea în care ești împiedicat să intri într-o țară numai pentru că cineva de acolo consideră că ai făcut o afirmație incorrectă. Sper că nu mă voi confrunta cu astfel de probleme. În orice caz, acestea sunt situații extrem de uh, punctuale, speciale. Trebuie însă să spunem ceea ce credem și să ne folosim de mecanismele care ne stau la dispoziție, acordul de la Cotonou, acordul 8, consultări politice, uh, și încercăm să mobilizăm toate forțele de negociere pentru a ajuta partenerii noștri din Congo să își schimbe decizia, fiindcă nu credem că este o, o decizie corectă aceea de a um, interzice intrarea pe teritoriul statului a unei persoane, numai pentru că a făcut o declarație care până la urmă este cât se poate de uh, meritată. Nu era vorba de o declarație ofensatoare pentru țara în cauză. E o chestiune dificilă și sper că Comisia va reuși să soluționeze problema aceasta până în momentul în care îmi voi prelua eu mandatul. În orice caz, sper că în următorii cinci ani să nu ne confruntăm cu situații de, de acest fel în care nu vom putea primi viza, pentru că lucrul acesta ar putea să uh, ne distrugă relațiile și de aici, nu de, din aceasta, nu guvernele vor avea de suferit, ci oamenii. Nu știu dacă voi reuși să-mi duc la bun sfârșit acest mandat diplomatic, însă cred că trebuie să continuăm să spunem adevărul 100%. Mulțumesc și dau acum cuvântul doamnei Keller. În ce privește coerența politicilor, vă angajați să revizuiți politica agricolă comună și politica de pescuit comună în baza politicii pentru dezvoltare? E o prima întrebare. A doua, puteți să ne spuneți care este definiția pe care o, deți, o dați abordării la nivelul Uniunii Europene și care ar fi implicațiile acesteia pentru politica de dezvoltare? Domnule Pibals? Sunt cele două direcții pe care le putem lua și le, le vom lua. În momentul în care apare o reformă, ca în calitate de comisar pentru dezvoltare va trebui ca serviciile mele să se asigure că se face așa cum se prescrie, așa cum se stabilește, cum s-a stabilit un, o evaluare de impact. Și vom verifica de fiecare dată că evaluarea de impact a fost efectuată. Mai există însă un instrument unde am promis că ne vom angaja în domeniul comunicării, de exemplu, în ceea ce privește securitatea alimentară, siguranța alimentară. Uh, sunt domenii pentru unde trebuie să vedem ce anume trebuie schimbat pentru a se atinge obiectivele de dezvoltare. Trebuie să abordăm lucrurile din ambele părți. Pe de o parte să spunem oamenilor nu faceți asta pentru că asta va împiedica dezvoltarea, pe de altă parte să spunem faceți asta pentru că asta va susține dezvoltarea. În ce privește abordarea globală a Uniunii Europene, nu, nu mi-e foarte clar. Eu cred că e o politică de dezvoltare cât se poate de bine definită și nimeni nu spune că nu uh, se uh, realizează o activitate pozitivă. Deci toate aceste chestiuni, Orda și Consa, reprezintă modalități diferite de a susține aceeași politică în cadrul diferitelor politici de reformă din țările în curs de dezvoltare. Însă, la nivelul Uniunii Europene trebuie să vedem dacă mai este încă un concept valabil. După părerea mea, nu așa stau lucrurile dacă voi putea să dovedesc că această cheltuială uh, nu se justifică, atunci va putea fi reorientată. Mă rog, este o este o schemă care nu face miracole. Nu putem să ne bazăm pe bani uh, care nu fac obiectul unei contabilități clare, ca să zic așa. Aveți o întrebare de follow-up? Suntem de acord cu această problemă că Orda plus Consa reprezintă un, un concept uh, nu foarte clar. Dar comisarul anterior, anterior spunea că trebuie să adaptăm prioritățile mai mult pentru agenda statelor membre. Sunteți de acord cu această abordare? Da, domnule Pibars, vă rog să răspundeți la întreaga întrebare. Cred că i-am și răspuns, de fapt, în parte, pentru că am identificat deja domeniile unde trebuie întreprinse măsuri active. Sper că am înțeles eu corect întrebarea. Noi nu vrem să diminuăm activitățile, ci vrem să ne concentrăm mai mult pe acțiuni proactive și, în același timp, asta nu înseamnă că nu continuăm să lucrăm în toate celelalte domenii. Dau acum cuvântul doamnei Strifler. În urma crizei alimentare din 2008, donatorii și beneficiarii au pus accentul pe importanța de a acorda ajutoare sectorului agricol. Siguranța alimentară la nivel mondial este o chestiune urgentă și trebuie să fie în fruntea agendei politice internaționale. Mai mult este important să se consolideze coerența politică a ajutoarelor pentru dezvoltare pentru a asigura punerea în aplicare obiectivelor uh, de dezvoltare ale mileniului. Ce părere aveți? Considerăm că o agricultură durabilă care să pune accentul pe exploatațiile mici, pe producția locală, trebuie să fie luată în calcul în revizuirea documentelor strategice în cadrul celui de-al 10-lea FED și în uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, precum și în alte programe ale Comisiei Europene. Piebalgs, vous avez la parole. Domnule Pibalgs, aveți cuvântul. Toate aceste lucruri la care v-ați referit, eu, e complicat. O să încep cu obiectivele mileniului. Cred că primul obiectiv trebuie să fie îndeplinit, trebuie să reușim să o facem. E vorba de un pilon al strategiilor Comisiei. Vom continua să-l urmărim în toate domeniile și în comerțul internațional și în activitatea noastră. În ce privește agricultura durabilă, aceasta face parte din programul nostru de sprijin acordat politicilor naționale sau regionale. Eu nu pot să-mi asum uh, să, să mă accept uh, conceptul acela de agricultori mici sau mari. Până la urmă, toată lumea trebuie să aibă dreptul să reușească. Însă mai este și problema proprietarilor de terenuri. Este un element foarte important pentru că dacă lucrezi cu plăcere și dispui de toate posibilitățile pentru a avea o viață decentă, atunci noi trebuie să susținem oamenii să se bucure de aceste oportunități. În orice caz trebuie să găsim metodele cele mai fericite pentru a sprijini agricultura în țările aflate în curs de dezvoltare. Madame Sifler, est-ce que vous avez une question qui fait suite à la... Aveți o întrebare suplimentară acestui răspuns? în urma acestui răspuns. Da, în ce privește exploatațiile agricole mici, se știe care este rolul femeilor acolo, uh, foarte important în țările în curs de dezvoltare, de aceea am și pus accentul pe aceste exploatații agricole mici. Ați prevăzut cumva ceva mai precis măsuri mai precise în ceea ce privește aceste exploatații mici? Mulțumesc, dau cuvântul domnului Pibals. Este o întrebare de detaliu și fără îndoială că în programul nostru există și prevederi pentru micii agricultori, fiindcă noi nu aplicăm un criteriu al volumului activităților agricole. Până la urmă este același program și pentru agri agricultorii mici. Uh, același program se aplică în cadrul politicilor noastre agricole și agricultorilor mici. Mulțumesc și acum trecem la cel de-al doilea tur de întrebări adresat de către reprezentanții comisiilor asociate. Dau mai întâi cuvântul domnului Dominic Bodis din partea Comisiei pentru Afaceri Externe. Vă mulțumesc. Domnule comisar, după decizia de închidere a tunelurilor subterane spre uh, fâșia Gaza, peste un milion de persoane se află acum într-o situație de izolare completă. Nu se mai poate efectua aprovizionarea nici prin Israel și nici prin uh, Egipt, prin canalele subterane și pentru a face față acestei situații de criză și de urgență în care se află fâșia Gaza, Aș vrea să știu care este rolul pe care l-ar putea juca Uniunea Europeană pentru susținerea dezvoltării acestor teritorii. Domnule Pibals, aveți cuvântul, deși aici întrebarea ține mai degrabă de ajutoarele umanitare. E vorba și de ajutoare pentru dezvoltare. Da, e adevărat, mai degrabă colegul meu este cel care... Doamna, doamna, colega mea, doamna Eleva, este cea care ar trebui să vă răspundă. Uh, E adevărat că Comisia gestionează ajutoarele pentru teritoriile Palestinei. Noi am susținut întotdeauna îmbunătățirea situației umanitare din zonă și fără îndoială că în politica noastră de vecinătate există programe în acest sens. Dar eu răspund doar de calitatea punerii în aplicare a acestor ajutoare în calitate de membru al comisiei și în calitate de comisar uh, care răspunde de uh, EDCO. Problema tuturor teritoriilor este una foarte importantă pentru pace, este un lucru care trebuie abordat în întreaga sa complexitate și nu putem să dăm dovadă de lașitate în momentul în care există situații grave din punct de vedere umanitar în zona și trebuie să fie deblocate toate ajutoarele necesare pentru aceste teritorii. Mai aveți o întrebare de uh, suplimentare? Nu. Dau atunci cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Comerț Internațional, domnul Jadu. Si, uh, Mulțumesc, domnule comisar desemnat, în răspunsul dumneavoastră înscris, arătați satisfacția dumneavoastră cu privire la parteneriatele economice care sunt în bună măsură în prezent acorduri de liber schimb a căror uh, dimensiune dezvoltare regională este uneori uh, marginalizată. Dar dacă nu aveți răspunderea pentru aceste acorduri economice, cum veți reuși să puneți în aplicare articolul 208? Cum veți putea convinge, pe, uh, cum veți putea convinge colegul dumneavoastră care răspunde de comerț sau cum veți putea să răspundeți în fața Parlamentului European pentru măsurile care țin de acest domeniu? Domnul Pibalx, microfonul. Uh, oui, j'ai les chances que les commissaires... Am noroc Domnul comisar Degu, care răspunde de Comisia pentru Dezvoltare, va intra acum pe mandatul pentru comerț. Am cântărit foarte bine cele două aspecte ale acestei politici. Această dimensiune pentru dezvoltare trebuie să facă parte din acordurile și parteneriatele economice. Și sunt convins că vom, ne vom putea pune de acord în acest sens. Și ca de fiecare dată aș vrea să mai subliniez un lucru. Toate deciziile luate în cadrul colegiului sunt decizii ale tuturor comisarilor. Sunt uh, decizii unde am întotdeauna posibilitatea de a-mi exprima punctul de vedere și de a modifica poziția colegiului dacă nu sunt de acord cu ea. Asta nu înseamnă că va trebui să aplic articolul 208 și să spun, ia uite-te, eu cred că domnul comisar de Gucht va putea să facă singur acest lucru, fiindcă are suficient de multă experiență și a lucrat deja cu acordul acesta de parteneriat economic. Problema acestor acorduri de parteneriat economic este că începutul n-a fost ușor. Am făcut foarte multe greșeli de comunicare și acum plătim prețul pentru acestea. Încercăm să explicăm acum ceea ce ar fi trebuit să explicăm anterior. În același timp însă, cred că acest acord oferă multe uh, oportunități uh, țărilor africane. Mai aveți o întrebare suplimentară? Domnul Jadu? Da. Cred că mai întâi va trebui să convinge țările africane, pentru că multe dintre ele, așa cum știți foarte bine, sunt foarte reticente la propunerile Uniunii Europene. Întrebarea mea se referă acum la liberalizarea financiară, care este și ea prezentă în acordurile pentru parteneriat economic. Acestea deseori vulnerabilizează economiile din țările terțe în fața țărilor, uh, în fața crizelor financiare. Ce puteți face dumneavoastră uh, în acest sens? Am întreprins câteva măsuri pentru combaterea crizei financiare. Am făcut front-loading și am creat o facilitate de 2 milioane de euro, așa numită facilitate flex. S-au luat multe măsuri, deci, pentru a combate criza financiară. În același timp, este foarte clar faptul că și regimurile trebuie să fie suficient de uh, transparente și interesant, interesate pentru investiții în țară. Și e adevărat că nu există multe investiții în Africa. Trebuie de asemenea să elaborăm cadrele necesare pe plan financiar. Doamna președinte, trebuie să ne continuăm uh, uh, reuniunea. Am ajuns la întrebările din urma răspunsurilor pe care domnii și doam doamnele și domnii deputați le-au considerat insuficiente din partea domnului comisar. Există trei astfel de întrebări și le voi da citire. Prima, domnule Pibalx, este următoarea. Și din păcate n-am avut timp să răspund, să traducem aceste întrebări. În ceea ce privește acordul de liber schimb cu Columbia, veți respecta obiectivele de dezvoltare sau veți da prioritate intereselor comerciale? A doua, poți, put, puteți oferi mai multe detalii cu privire la cine răspunde pentru programele de implementare a DCI? Și a treia întrebare, cum veți respecta drepturile și prerogativele Parlamentului European în procesul pregătitor care va duce la revizuirea DCI. Aveți, răspuns? aveți cuvântul. Well, for the uh, first point... În ceea ce privește primul punct, uh, orice decizie trebuie să fie luată la nivel de, colegi, uh, de colegiu. Când vine vorba de acordul cu Columbia, voi încerca ca în acest acord Uh, și problema dezvoltării să fie bine reflectată. Sunt obligat prin articolul 208 uh, la această poziție. În ceea ce privește implementarea DCI, bine, situația nu este foarte complicată, dar să vedem ce se întâmplă astăzi. Acest in- instrument DCI este programat uh, pe termen lung va intra în sfera de atribuții a Consiliului de Afaceri Externe. DG Development se va ocupa de modul în care va progresa acest instrument. Acest, așadar, când vine vorba de implementare, eu mă voi ocupa de această, această implementare. Prin urmare, eu, pe baza propunerilor făcute de serviciul aflat în uh, asistența mea, voi decide ce înseamnă dezvoltare. Parlamentul va decide volumul, de asemenea și uh, Consiliul, uh, volumul financiar. Eu, de asemenea, sunt uh, responsabil de implementare. Prin urmare, voi primi un feedback prin intermediul uh, revizuirii uh, pe termen mediu în ceea ce privește obiectivele care au fost sau nu atinse. Uh, în uh, ceea ce privește a treia întrebare, da, e clar, sunt la dispoziția Parlamentului European 24 de ore din 24, este una dintre prioritățile mele. De, în momentul în care Parlamentul îmi cere prezența, eu voi veni aici și voi uh, oferi răspunsurile necesare. În ceea ce privește DCI, uh, în ceea ce privește uh, situația statelor membre, voi face tot ceea ce cere Parlamentul European, pentru că eu sprijin ideea de transparență și sunt conștient de faptul că Comisia trebuie să răspundă în fața Parlamentului European. Asta am făcut deja în mandatul anterior ca comisar pentru energie. Consider că această responsabilitate asumată reprezintă una dintre uh, bazele mandatului meu. Doamna președinte, trecem acum la a doua sesiune de Catch DI, 5 minute. Este vorba despre uh, abordarea uh, la nivelul Uniunii Europene și în ceea ce privește dezvoltarea. Doamna Cretu. Uh. I will speak in Romanian. Uh, puteți uh, explicita uh, puteți explicita declarația dumneavoastră privind combaterea fragmentării asistenței oferite de uniunea europeană precizând țintele pe termen scurt până la ieșirea din criză și obiectivele pe termen lung pentru asigurarea coerenței și stabilizarea cooperării pentru dezvoltare? Mulțumesc foarte mult. Eu, uh, um, Madame Keller, 15 secunde. Doamna Keller, când veți pregăti o listă cu privire la instrumentele de transparență pe care doriți să le implementați și uh, când ne veți invita pe noi să ne implicăm în aceste eforturi? Doamna Levin. About policy în ceea ce privește co- coerența politicilor, vorbeați despre acordurile de parteneriat uh, și acordurile de pescuit. Considerați că este rațional să oferiți sprijin uh, uh, companiilor de pescuit din Africa doar dacă Uniunea Europeană primește dreptul de a pescui în respectivele ape africane? Domnul Pirbax are acum cuvântul. Well, sometimes it switches on, sometimes it's not. Uneori uh microfonul pornește, alteori nu. Însă să trecem la întrebarea doamnei Crețu. Da, este o mare provocare uh, atât la nivel global cât și la nivel de Uniune Europeană. Avem o serie de obiective uh, o avem o agendă de acțiuni, am îmbunătățit această agendă, ajutorul oferit a fost mai eficient, am putut, a putut fi mai ușor controlat, însă cu toate acestea avem mai multe lucruri de făcut pe viitor. Consider că trebuie să prelucrăm în continuare această agendă, atât la nivel global cât și la nivel de Uniune Europeană. Am creat un fel de manual uh, pentru acest domeniu, există de asemenea o serie de regu- regulamente, reguli, reguli eh, impuse pentru a asigura eficiența ajutorului oferit. Consider că aceasta este cea mai mare provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană în ceea ce privește politica de dezvoltare. În ceea ce privește revizuirile intermediare. Acestea vor continua a fi implementate. Uh, consider că lucrul acesta este important. De obicei, Parlamentul cheamă comisarul pentru a răspunde în fața sa și odată ce voi primi o astfel de, de convocare, eu mă voi prezenta în fața Parlamentului European, de asemenea voi discuta cu societatea civilă pentru că sunt convins de importanța activității societății civile. Uh, E clar că nu Comisia ia independent uh, decizii, ci trebuie să, să ascultă toate opiniile, uneori opiniile foarte critice din uh, partea altor organisme. În calitate de comisar pentru energie am făcut lucrul acesta, a fost o activitate deosebit de fructuoasă. În ceea ce privește a treia întrebare, va trebui să discut acest aspect cu colegii mei. De ce? pentru că consider că aceste acorduri de, sprijin, de sprijinire a pescuitului sunt speciale. Este vorba despre acorduri de tranziție. Uh, noi suntem interesați ca aceste state să dezvolte un pescuit competitiv. Asta înseamnă că la finele zilei aceste state trebuie să, să se dezvolte în așa măsură încât să nu mai aibă nevoie de ajutor de dezvoltare. Prin urmare, vom face tot ce ne stă în uh, putință pentru a sprijini și, de asemenea, pentru a îmbunătăți aceste acorduri. Sper că uh, sper că Uh, înțelegeți faptul că noi plătim pentru dreptul de a pescui în respectivele zone. Și, în al doilea rând, sprijinim uh, companiile care se ocupă de pescuit din zonă. Cele două lucruri sunt total deconectate. Deci nu, nu avem o legătură aici. Ajutorul pe care îl oferim partenerilor din zonă este un lucru, iar uh, în momentul în care oferim locuri de muncă pescui, pescarilor noștri, vorbim despre altceva. Vă mulțumim. Trecem acum la o nouă rundă. Urmează acum doamna Crețu. five seconds. But, Mr. Mm, Commissar, I'm afraid you need uh, them again. Uh, spuneați că veți uh, face tot ce puteți pentru ca această criză economică să nu pună în pericol bugetul uh, pe care statele membre le alocă obiectivelor de dezvoltare ale mileniului care sunt totuși concret instrumentele prin care intenționați să atrageți atenția și obligați statele membre să își țină promisiunile și angajamentele față de țările în curs de dezvoltare față de cele mai sărace state din lume? Domnul Pilbalx are cuvântul. Situația este una favorabilă. De ce? Deoarece abia în decembrie șefii de stat și de guvern în cadrul summitului de la Bruxelles Bruxelles au spus următorul lucru. Din cauza crizei uh, economice și a efectelor acesteia asupra statelor în curs, uh, statelor în curs de dezvoltare, susținem acest tip de ajutor. Prin urmare, uh, noi ne-am asumat responsabilitatea de a acorda 0,7% din PIB-ul Uniunii Europene, Europene Uh, ajutorului de dezvoltare până în 2015. Deci aceasta este o promisiune clară. Uh, sunt absolut convins că nu trebuie să amintesc din nou și din nou acest lucru ministrilor de finanțe. Însă, totuși, uneori trebuie să punem în, uh, în discuție lucrul acesta pentru că este o promisiune făcută în unanimitate de statele membre. Doamna Crețu, considerți că este nevoie de o, no- o stabilire a unor noi priorități în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare a mileniului, pentru că este clar că acestea nu pot fi în, atinse în totalitate până în 2015. Domnul Pilbarks are cuvântul. În uh, calitate, în trecut am nu am luat parte la procesul, uh, procesurile ONU, însă consider că aceste obiective ale mileniului au reprezentat un uh, succes al ONU. Bineînțeles uh, că nu are rost să vorbim acum despre ce am fi putut face sau ceea ce am făcut. Nu are sens să încercăm acum să găsim un nou consens. După părerea mea, aceste obiective ale mileniului reprezintă un cel sacru e clar, nu sunt perfecte, însă acordul uh, asupra lor a fost unul global. Prin urmare, acum trebuie să le transformăm în realitate e, a, ele reprezintă o dovadă a ambiției noastre, a, mă refer acum la toate obiectivele cu privire la drepturile femeilor, la educație, sănătate, etc. Deci e vorba despre obiective cât se poate de normale. În momentul de față este crucială transformarea acestor uh, obiective în uh, realitate. Dacă până în 2015 nu vom realiza, realiza lucrul acesta, trebuie măcar să încercăm a le atinge în totalitatea sa. Nu are rost să schimbăm acum obiectivele mileniului. Is for Mr. Ivo. Uh, domnul Ivo Weigl are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Veți avea nevoie de interpretare. Voi uh, vorbi slovenă. Nu rese foarte clar, domnule Pibals, cine și când va eticheta un eșec al uh, unui stat. E clar că numărul uh, statelor în această situație crește și uh, multe aparțin sferei cu care vă veți confrunta dumneavoastră dacă veți fi confirmat în uh, post. În ultima vreme am, ascultit, am auzit multe despre Yemen, uh, care ar putea fi candidat pentru uh, o astfel de decizie. Mai sunt și alte state care uh, vă pun uh, probleme, pentru că media deja este încântată de faptul uh, că uh, lucrurile evoluează aș, în acest fel în legătură cu acest uh, stat. Cred că această uh, întrebare este una dificilă. Ce anume înseamnă un stat care a eșuat? Uh, Cred că nu mai există state care au eșuat în acest moment. Prin urmare, n-aș folosi această terminologie. M-aș teme chiar să uh, folosesc și termenul de stat uh, fragil sau stat aflat într-o situație fragilă. Prin urmare, a existat anumite comunicări din partea Comisiei legate de fragilitate și de modul cum uh, trebuie să facem față acesteia dacă trebuie să venim cu sprijin bugetar sau dacă trebuie să luăm o altă acțiune în această situație. Eu n-aș numi uh, Yemenul uh, un stat uh, care a eșuat sau un stat fragil, pentru că se află într-o situație cu totul diferită. Noi avem o problemă care trebuie să găsim o soluție, însă Yemenul este un stat care există, funcționează și aceasta este realitatea. Deci trebuie să găsim o manieră de a aborda problema terorismului, iar Yemenul a reacționat, să fim cinstiți. Ei au întreprins anumite operațiuni, și uh, asta și la nivel de uh, ambasade în ceea ce privește evoluțiile și abordările uh, inițiate de predecesorii mei uh, legate de uh, fragilitatea uh, statului, cred că uh, trebuie să continuăm aceste inițiative. Sunt anumite riscuri implicate aici și sunt gata să discut și cu colegii de, din Comisia pentru Control Bugetar, pentru că atunci când vine vorba despre buget, riscurile sunt mai ridicate. Deci trebuie să fim de asemenea de acord cu această comisie în legătură cu modul în care am putea gestiona această situație întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Acest răspuns mi se pare într totul acceptabil. În Parlament, acum vreo două ore, a existat o dezbatere cu doamna uh, Ashton. A existat o discuție legată de uh, reluarea sau nu a inițiativei de a implica Parlamentul în numirea șefilor de delegație. Ce considerați în legătură cu acest subiect? Aveți atitudine pozitivă în legătură cu acest subiect? Eu cred că ar trebui să urmăm aici prevederile tratatului, pentru că tratatul susține viziunea doamnei Ashton în rolul uh, său uh, complicat, însă va beneficia de uh, sprijinul meu întreg, pentru că și tratatul o sprijină. Domnul Bart Stas are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, spuneți-ne pe scurt ce se întâmplă cu uh, capitalul alocat uh, uh, unor state membre care nu este utilizat în totalitate. Vorbim despre o lipsă de transparență în gestionarea acestor bani, iar Banca Europeană are un rol de jucat vis-a-vis -vis de aceste paradisuri fiscale. Sunt bănci care tratează cu asemenea chestiuni în paradisurile fiscale. Eu sunt încântat de faptul că uh, recent țările în curs de dezvoltare au uh, început, uh, țările deja dezvoltate au început să abordeze problema paradisurilor fiscale. Pentru că noi am avut de suferit de pe urma acestor state. Această situație a fost permisă de comunitatea internațională. Prin urmare, partea a răspunsului este că vom continua ca țări dezvoltate să luptăm împotriva paradisurilor fiscale. și uh, datorită presiunii uh, comunității internaționale, practicile încep să se schimbă și să se îmbunătățească. În ceea ce vește serviciul uh, comisiei care vizează banii publici, um, ei bine, a trebuit să facem tot posibilul pentru a ne asigura că banii noștri nu ajung în aceste state. practic, așa n-am face decât să susținem um, paradisurile fiscale într-o perioadă în care dorim să luptăm împotriva acestora. Noi încercăm să eliminăm paradisurile uh, fiscale. Prin urmare, uh, banii noștri n-ar trebui să ajungă în aceste state. Cred că lupta împotriva uh, acestor paradisuri fiscale ține de țările dezvoltate mai degrabă de, decât de uh, țările în curs de dezvoltare. Dacă permitem uh, existența acestor uh, paradisuri fiscale, ele vor continua să prospere. Deci, pe cât posibil, n-ar trebui să facem niciun fel de operațiune care uh, ar putea susține aceste uh, state. Aveți o întrebare suplimentară? Da, domnule comisar desemnat. Uh, Credeți că statele dezvoltate trebuie să facă anumite eforturi? Bănuiesc că și Comisia trebuie să facă anumite eforturi uh, aici. Mă gândesc și la eforturile făcute de Banca Europeană uh, pentru Investiții. Uh, vara trecută au existat anumite rapoarte care vorbeau despre atitudinea Băncii Europene pentru Investiții și a Băncii Centrale Europene vis-a-vis -vis de modalitățile de control a acestor paradisuri fiscale. Oare a trebuit să luați legătura cu directorul uh, Băncii Europene pentru Investiții pentru a vedea ce s-a făcut și dacă ce s-a făcut este suficient? Dar, uh, da, uh, cred că putem să mergem foarte departe în această activitate și e nevoie să o continuăm și cu siguranță vom face acest lucru. Cred că în multe cazuri revenim la faptul că Uniunea Europeană trebuie să devină un exemplu. În ceea ce privește lupta împotriva corupției, tocmai acum am pedepsit Uh, uh, companiile. Domnule comisar, trebuie să vă întrerup. Doamna uh, Schnieber Jastram are cuvântul. Frau Vorsitzende. Doamnă președinte, domnule comisar desemnat, Am întrebări pe următoarea temă, activitățile statelor asiatice, în special China și statele în curs de dezvoltare sau emergente. Cum veți reprezenta interesele Uniunii Europene în competiția cu aceste state? Care sunt posibilitățile pe care dumneavoastră le vedeți pentru uh, coordonarea Uh, politicii de dezvoltare europeană și asiatică. O a doua întrebare, cred că nimeni nu s-a mai referit la acest aspect, uh, se referă la uh, educație. Oh, monsieur Piebalgs, vous avez la parole. Domnule Piebalgs, aveți cuvântul pentru că nu avem suficient timp pentru a vă permite să adresați a doua întrebare. Domnul Piebalgs, cred că uh, nu trebuie să percepem politica noastră de uh, dezvoltare uh, Uh, ca un competitor al politicii de dezvoltare demarată de China. Nu, trebuie să cooperăm și în același timp este important să rămânem uh, fideli principiilor noastre. Uh, noi luptăm pentru eradicarea sărăciei. Asta înseamnă că avem nevoie de state stabile cu o economie uh, solidă care să se bazeze de asemenea pe drepturile fundamentale. Prin urmare, trebuie să convingem autoritățile chineze că acesta este calea cea bună. Putem face lucrul acesta prin intermediul ONU, dar și prin intermediul dialogului nostru bilateral cu China. Prin urmare, trebuie să le arătăm chinezilor că avem dreptate uh, alegând această cale de dezvoltare în al doilea rând, trebuie, bineînțeles, să uh, determinăm uh, uh, China să investească și în alte state uh, în curs de dezvoltare, în Africa, spre exemplu. Trebuie să oferim, trebuie să arătăm Chinei că are această șansă. Uh, domnul uh, lui Michel uh, remarca faptul că uh, China se implică în astfel de munci de uh, dezvoltare, activități de dezvoltare și trebuie să continue să facă lucrul acesta. Prin urmare, nu putem vorbi în acest context de o competiție între Uniunea Europeană și China. Uh, China însă poate să-și îmbunătățească uh, recordul uh, față de uh, reușitele obținute până în momentul de față. Există o întrebare suplimentară? Uh, doamna Veronic de Kaiser are cuvântul. Domnule comisar desemnat, n-am avut ocazia să vă uh, auzim în legătură cu raportul între dezvoltare și imigrație, care reprezintă uh, un capitol important uh, pentru uh, noi. Am înțeles că veți revizui acordul de la Cotonou. Vă gândiți că în ceea ce privește uh, imigrația există ceva de revizuit în cadrul acordului de la Cotonou și dacă acesta este cazul, puteți să-mi spuneți exact ce anume ar trebui revizuit? Mulțumesc! Domnule Pibalz, aveți cuvântul. Da, în acordul de la Cotonou încercăm să găsim formule noi pentru um, imigrație, pentru a uh, primi uh, mai mulți imigranți în statele noastre. Deci dacă uh, vorbim despre acordurile de uh, readmisie, e bine, noi încercăm să uh, găsim uh, o mai bună articulare a acestei uh, chestiuni. Cât privește imigrația, fenomenul este unul complex. Lupta împotriva sărăciei uh, este cea care dă șansa de a găsi uh, soluții pe uh, o durată mai lungă de timp. Însă trebuie să vorbim despre imigrație legală. Domnul Kushner a anunțat deja faptul că persoanele uh, afgane puteau uh, ajunge în Franța pentru a călători sau pentru a face uh, studii. Uh, eu aș dori să ofer deschidere pentru imigrația legală, pentru că dacă nu există niciun fel de cale, pentru imigrație legală, atunci uh, nu vom avea niciun fel de uh, uh, satisfacții pentru că vom vedea cum crește imigrația ilegală. În cadrul acordului de la Cotonou încercăm să găsim formule mai precise în ceea ce privește imigrația în relația noastră cu aceste state. Doamna de Kaiser, da, domnule Pivax, mă asigurați de faptul că uh, readmiterea uh, imigraților uh, este valabilă și pentru Libia, să spunem, care produce un mare număr de imigranți de tranzit. Domnule Pibax, aveți cuvântul. Aș dori să fac o mică precizare în legătură cu numele meu. Numele meu este P. Balgs. Știu că există un nume uh, care sună similar uh, cu al meu, însă am, al meu este Pibalgs și doresc doar să precizez acest lucru. În ceea ce privește politica de imigrare, încercăm uh, mereu să facem totul pentru drepturile omului și să luăm considerare riscurile de readmisie. Trebuie să dăm o șansă tuturor, însă aceasta este până la urmă politica Uniunii Europene. Oamenii trebuie să poată să se reîntoarcă în uh, statele lor dacă nu riscă vreo pedeapsă pentru că procedează uh, astfel. Aceasta este politica Uniunii uh, Europene. Mulțumesc că acum vom da cuvântul delegației asociate ACP Uniunea Europeană, reprezentată de vicepreședintele său sau de copreședintele, mă scuzați spune doamna președinte, domnul lui Michel. Mulțumesc mult, doamnă președinte, domnule comisar desemnat, domnule PIB, Bulks. aș dori să vă spun că am ascultat foarte bine, însă eu vă cunoșteam uh, de dinainte. Uh, expunerea introductivă pe care ne-ați uh, făcut-o a exprimat idei foarte clare, niște principii foarte puternice și priorități sacre care uh, pentru mine sunt foarte uh, importante, uh, care vizează toate, evident, dezvoltarea. Eu pot să împărtășesc întrebările care au fost adresate deja, pot să împărtășesc și poziția dumneavoastră aproape în totalitate, însă aș dori să văd care e poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de ajutorul bugetar, care reprezintă un subiect adesea controversat în cadrul Parlamentului. Știe toată lumea că eu sunt partizan al ajutorului bugetar, pentru că eu cred că acesta Um, este oarecum expresia încrederii uh, dată uh, partenerilor uh, noștri. Fără ajutorul bugetar n-am putea să contribuim la consolidarea statelor care au nevoie de ajutorul nostru. Domnule Pibals, aveți cuvântul. Uh, știu uh, că ajutorul bugetar uh, astăzi este prezent în mare parte în politica noastră de cooperare pentru dezvoltare. Eu sunt pentru acest instrument pentru că ajută la ceea ce numim în engleză ownership. Ajutorul uh, este dat uh, statelor care uh, pot să-și îndeplinească țelurile politice. Și aceasta pentru a susține aceste state. Însă noi nu suntem orbi. Când vine vorba despre ajutorul bugetar, există uh, anumite contracte în acest sens și trebuie să fim foarte atenți pentru că noi stabilim anumite repere și noi putem uh, controla aceste uh, ajutoare. Vorbim de asemenea și despre ajutoare sectoriale pentru educație, uh, pentru sănătate. Și uh, trebuie să fim extrem de atenți aici. Evident, vorbim despre o politică în dezvoltare, prin urmare trebuie să găsim indicatori foarte buni. Și trebuie să vedem exact uh, care ar fi rezultatul în diverse situații posibile. Instrumentul este unul eficient, însă în același timp vreau să vă spun că eu sunt gata să răspund la toate întrebările care țin de politica bugetară. Noi câștigăm prin uh, alocarea acestor fonduri, pentru că uh, aceste uh, state vor fi mult mai sănătoase, mult mai consolidate, ceea ce este bine și pentru noi. Deci este o metodă bună. Aș dori să vă spun și ceva în legătură cu sancțiunile. Acum există posibilitatea de Uh, a aloca, să spunem, mai mulți bani dacă am uh, uh, evoluat. Deci nu vorbim despre o sancțiune, ci despre un um, element de stimulare. Pentru că astfel oferim foarte multe șanse acestor state. Mulțumim mult! Domnule Michel, întrebare suplimentară. Două întrebări punctuale una foarte punctuală, cealaltă vizează o temă care interesează pe toți. Unu, ați fi de acord uh, ca uh, parteneriatele uh, economice să fie asumate de adunarea uh, parlamentară uh, paritară și la ce vă gândiți pentru a uh, aduce o anumită contribuție în ceea ce privește resurse naturale ale uh, unor state care uh, adesea sunt uh, exploatate de uh, anumiți actori care nu vizează deloc uh, interesul prioritar al uh, populației. Domnule Pibalgs, 45 uh, de secunde. În ceea ce privește prima uh, întrebare, parteneriatele uh, economice, uh, Acordul uh, prevede și cooperarea parlamentară. Totul apare în uh, documente. Noi ne gândim la uh, cooperarea parlamentară și la acea cooperare pentru adunarea comună parlamentară. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, sunt mai multe inițiative pe care trebuie să le susținem, industriile exploatatoare, de exemplu, uh, cum este cazul în uh, Azerbaijan sau în alte state și aici ar trebui să găsim anumite metode pentru a susține uh, statele la nivel internațional pentru a găsi metode bune de utilizare a acestor resurse. Trebuie să continuăm cu programul nostru, deja ne-am depășit timpul. Acum începem cel de-al patrulea tur de întrebări și răspunsuri și dăm acum cuvântul domnului Newton Dunn. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Felicitări uh, că reușiți să respectați acest uh, calendar, acest program. Uh, domnule comisar desemnat, cred că portofoliul cred că dezvoltarea reprezintă o poveste de succes de care sunteți mândru. Cred că și lui din spatele meu este la fel de mândru. Uh, Uh, prin urmare, cum ați putea uh, informa mai bine uh, contribuabilii europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă pentru a-i face mândri de ceea ce se petrece și pentru a vă putea susține încă și mai mult? Domnule Pibalx, aveți cuvântul. E o chestiune destul de complexă pentru că reprezintă una dintre uh, marile dificultăți cu care ne confruntăm. Uh, Trebuie să comunicăm uh, mai bine în cadrul Uniunii Europene. Fiecare dintre noi crede că uh, face lucrurile așa cum trebuie, însă n-am reușit să comunicăm bine acest uh, lucru către publicul larg. Într-adevăr, dezvoltarea prezintă o um, poveste de succes pentru că um, multe lucruri s-au îmbunătățit, multe se mai pot face și de acum înainte, însă cred că uh, Există două componente care uh, ne dau mai multe uh, șanse și anume uh, oferirea unor șanse pentru media și apoi organizarea unor cursuri în statele membre. Dar cred că cea mai bună șansă de a ne promova activitatea este prin intermediul internetului. Media nu mai are granițe naționale. Uh, prin urmare, eu m-aș concentra mai ales uh, pe uh, comunicarea activității noastre în ceea ce privește politica de dezvoltare, ca oamenii să înțeleagă unde se duc banii, să înțeleagă ce am reușit până acum și cum ar fi stat lucrurile dacă n-am fi beneficiat de acești uh, bani. Probabil aceasta este una dintre cele mai mari provocări cu care uh, mă voi uh, confrunta. Oamenii trebuie să fie mândri că uh, au contribuit la cheltuirea unor bani pentru dezvoltare. Trebuie să spunem oamenilor că banii nu s au pierdut, că există o valoare adăugată și că uh, multe state duc mai bine datorită acestor uh, bani. Trebuie să găsim însă metoda să facem acest lucru. Da, sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate. Uh, internetul este un instrument nou foarte uh, uh, puternic. Mă gândesc, oare n-ați putea să vă folosiți de site-ul Twitter pentru a putea să uh, vă uh, faceți publice uh, acțiunile? Poate și atunci când călătoriți ați putea folosi Twitter pentru a comunica cu noi. E bine, ca să fiu uh, sincer, nu sunt familiarizat cu aceste uh, mijloace. Uh, am un blog, e adevărat, însă trebuie să înțeleg exact cum funcționează Twitter pentru a putea răspunde la întrebare. Blogul a funcționat foarte bine în domeniul energiei, însă solicită foarte mult timp. Eu voi continua să am acest blog, însă în ceea ce privește Twitter trebuie să mă informez, să văd în ce constă, pentru că nu am experiență în ceea ce privește acest site să găsiți pe cineva care să vă învețe. Domnul Maurice Ponga, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, desemnat în comunicarea privind viitorul relațiilor între Uniunea Europeană și teritoriile de peste mări, se propune ca, după 2013, să ne inspirăm din formulele aplicate cu succes pentru punerea în aplicare a politicilor interne ale Uniunii Europene, în special politica regională și strategia în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. După părerea dumneavoastră, care sunt elementele din aceste politici interne care ar putea fi in, uh, transpuse în PTOM? De asemenea, care este modul în care veți garanta o gestionare eficientă a dosarelor PTOM care sunt membri ai familiei europene în cadrul reorganizării Comisiei și în cadrul reorganizării direcțiilor generale din, din Comisie. Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul pentru a răspunde. Dacă îmi dați voie să răspund în limba engleză, pentru că terminologia este mai ușoară pentru mine în limba engleză și cu acronimele am uneori dificultăți. Face parte din uh, ce am eu de făcut, pentru că Direcția Generală pentru Dezvoltare este cea care trebuie să monitorizeze abordarea corectă a acestor prevederi și a implementărilor. Bugetul aici nu trebuie comparat cu alte bugete. Cred că a fost vorba de 286 de milioane de euro. Nu e cel mai mare buget uh, din lume, însă sunt uh, deplin angajat să-mi respect angajamentele față de aceste țări și teritorii pentru că face parte acest lucru din obligațiile mele, este în baza tratatului și obiectivul meu este de a acorda sprijin acestor țări. Nu pot să intru mai mult în detalii pentru că încă învăț dosarele și trebuie încă să înțeleg mai bine care sunt nevoile acestor țări și teritorii, însă în orice caz ele fac obiectul politicilor noastre și îl vor face în continuare. Aveți o întrebare de uh, suplimentare, domnule Ponca? Nu. Dau atunci cuvântul domnului Berman. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule Pibalgs, dumneavoastră aveți un singur portofoliu, nu-i așa? În orice caz, uh, vă doresc și dumneavoastră și interpreților, apropo de uh, expresiile pe care le folosesc în intervenție, mult succes! Acum am să mă refer la obiectul propriu-zis al intervenției mele. Finanțarea face parte din politica de dezvoltare. Accesul la finanțare e dificil pentru cetățeni, în special pentru agricultori și pentru femei. Or, Uniunea Europeană ar trebui să desfășoare o politică mai ambițioasă pentru a facilita accesul acestor persoane la finanțare, nu numai la microfinanțare, ci și prin intermediul unor garanții. Ce intenție aveți în acest sens? Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Bine, dacă vă referiți la aspectele legate de gen și de aspecte legate de agricultură, acum, uh, cu ocazia revizuirii la jumătatea mandatului, putem să vedem ce e de făcut. Sunt foarte multe instrumente unde dispunem de proiecte de scară mică. Trebuie să analizăm aceste două dimensiuni și punerea lor în aplicare. Nu pot să vă spun cu precizie exact ce vom face, însă ambele chestiuni reprezintă priorități pentru noi. Aveți o întrebare suplimentară? Da. Atâta timp cât finanțarea prin intermediul resurselor proprii nu va fi reglementată, riscă să dureze ceva până veți asigura ce vă propuneți. Și asta ține și de îngrijirile de sănătate. Ce părere aveți la, despre fondurile globale pentru vaccinare, pentru combaterea SIDA, cum priviți responsabilitățile viitoare ale Uniunii Europene în aceste domenii? Păi vom continua să susținem Fondul Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei. Sunt uh, măsuri bune care trebuie continuate. Vom face asta în continuare, e obligația noastră. e întotdeauna o provocare aceea de a stabili fonduri. Dar cred că e mai bine să, dacă e mai bine să participăm la finanțare internațională, atunci trebuie să o facem, nu trebuie să ezităm. Și trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt corect utilizate. În orice caz, vom continua să uh, menținem uh, fondul de combatere a SIDA, malariei și tuberculozei. Sunt lucruri pozitive și în niciun caz nu am intenția de a renunța la aceste elemente din politică. Domnul Alf Svensson. Da, întrebarea mea se leagă de cea a domnului Berens. Sunt regiuni în Africa de Sud în care aproximativ 50% din persoane sunt uh, bolnave de SIDA. Și în, există și alte puncte de vedere în ceea ce privește această chestiune mm, în Africa de Sud. Aș dori să știu care sunt măsurile pe care vreți să le luați la nivelul Uniunii Europene pentru a accelera ritmul și care sunt uh, măsurile suplimentare pe care doriți să le, le luați pentru a soluționa problema HIV și SIDA altfel decât uh, a fost ea soluționată sau s-a încercat să fie soluționată până acum. Domnule comisar, de semnat aveți cuvântul. Cred că am uh, înregistrat unele progrese cu programele noastre împotriva HIV-SIDA. Deși uneori Curtea de Conturi Europeană a încercat să ne uh, facă rapoarte negative, spunând că dăm prea mulți bani pe combaterea HIV-SIDA, însă cred că sunt măsuri pozitive și, sigur, ne îmbunătățim în permanență acțiunile. Și un alt domeniu în care putem să uh, luăm măsuri pentru a combate această boală uh, este cel al prevenției. Sigur, putem să creștem uh, scara la care intervenim, însă cred că politicile care au fost uh, create trebuie continuate. Nu e nevoie să venim cu modificări radicale ale politicilor, ci doar să ne concentrăm pe anumite lucruri mai bine, dar nimic mai mult decât atât. Domnul Svensson, mai aveți o întrebare suplimentară? Da. Există un număr de organizații care fac lucruri concrete în acest sens și aș dori să știu dacă dumneavoastră, domnule Pibalx, doriți să acordați sprijinul dumneavoastră acestor organizații care uh, combat uh, această boală. Da, Apreciez foarte mult activitatea lor și uh, cred că fac o treabă excelentă în condiții extrem de dificile. Sunt gata să sprijin, să cresc chiar sprijinul pentru activitatea lor cu condiția ca, uh, știu eu, să se păstreze un cadru uh, financiar adecvat. Pentru că există o comisie pentru control bugetar care, dacă nu fac asta, nu o să mă lasă în pace. Este singurul motiv pentru care există niște limite la sprijinul pe care îl acordăm, însă noi suntem în favoarea activității acestor organizații și vom continua să fim. Mulțumesc, domnul Noi, să aveți cuvântul. Ja, sehr Stimate domnule Bikes. nu cred că ar fi un dezavantaj pentru Europa dacă am primit un uh, comisar pentru dezvoltare care în inițial a ocupat mandatul de comisar pentru energie. Consider că toate obiectivele mineniului pe care le urmăm, urmărim nu pot fi transformate în realitate fără asigurarea uh, securității energetice. În ceea ce privește schimbările climatice, vă vă întreb cum doriți să, să promovați energiile regenerabile în statele în curs de dezvoltare. Domnul Pibalks, am început deja această luptă în calitate de comisar uh, pentru energie. Bineînțeles, pe vremea aceea aveam uh, un interes mult mai mare pentru energie, energiile regenerabile. Acestea sunt uh, Uh, descentralizate, avem deja energia uh, solară, folosim nu doar celulele foto, uh, nu doar celulele fotovoltaice, ci avem și alte tipuri de tehnologie pentru obținerea energiei solare. Avem nevoie de aceste proiecte pentru că fără energie nu avem posibilitatea de a oferi o șansă de dezvoltare uh, statelor din Africa sau din orice altă parte a, a lumii. Însă, uh, Uh, e clar că energiile regenerabile sunt mult mai scumpe decât uh, energiile pe bază de combustibil fosili, însă cu toate acestea trebuie să le sprijinim în noile state, în statele în curs de dezvoltare, pentru că acestea sunt statele care au nevoie de aceste noi tipuri de energie și tocmai de aceea trebuie să investim în ele. Consider uh, că energia reprezintă una dintre marile provocări europene. Uh, ne-am asumat această provocare, am făcut mari investiții, noi uh, ca Uniunea Europeană, dar și chinezii de asemenea. În același timp, însă, trebuie să găsim toate soluțiile necesare pentru a debloca orice fel de blocaje existente la nivelul rețelelor energetice. Madame Theo Carus, you have... Doamna Teo Carus, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Pibals, deși nu m-ar surprinde să-mi răspundeți în limba greacă, eu am să vă adresez întrebarea în limba engleză. Pentru a îndeplini obiectivele Națiunilor Unite privind accesul universal în 2010 și pentru a asista țările din Africa subsahariană și pentru a pierde și pentru a uh, susține lucrătorii din domeniul sănătății în zonă, am dorit să știm dacă Comisia va continua să sprijine fondul global și inițiativele pentru vaccinare la nivel global, precum și alte inițiative care toate acționează în sensul dezvoltării infrastructurii medicale, ca să zicem așa, în uh, Africa subsahariană. Vă mulțumesc! Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Da, am fost în Grecia, însă limba greacă rămâne, însă, rămâne încă o limbă străină pentru mine. Nu pot decât să recunosc literele grecești, omega, de exemplu, alfa, așa că o să vă răspund în limba, tot în limba engleză. Uneori aud îmi este greu uneori să urmăresc uh, uh întrebările în uh, traducere și atunci prefer să răspund în limba în care mi-a fost adresată întrebarea. Da, ce spuneți dumneavoastră face parte din misiunile de bază ale Comisiei. Pentru noi acest uh, domeniu este prioritar Susținem, de exemplu, nu doar fondul global, ci și propriile noastre programe. De exemplu, în Africa sprijinim proiectele așa numite telemedicină, de telemedicină. Pacientul poate să sune un specialist prin intermediul unui sistem uh, de satelit pentru a obține un răspuns. Încercăm, deci, să susținem această dimensiune a sănătății în Africa, fiindcă face parte dintre provocările obiectivelor mileniului și trebuie să le îndeplinim. Prin urmare, vom continua politicile noastre în acest domeniu și pot să vă confirm lucrul acesta încă o dată. Mai aveți o întrebare? Care va fi politica dumneavoastră pentru a împiedica fuga creierilor din Africa subsahariană și veți susține creșterea resurselor pentru atingerea obiectivelor mileniului până în 2015, domnule comisar de semnat, singura cale de a evita fuga creierelor este tocmai aceea de a reuși să îndeplinim obiectivele mileniului, fiindcă dacă aceste țări vor oferi condiții mai bune uh, oamenilor lor, uh, uh, ele nu, aceștia nu vor mai fi tentați să plece. Deci, aceasta, succesul acestei politici este calea de combatere a fugii creierelor. Propria mea țară, de-al se confruntă cu aceeași problemă. Foarte mulți tineri părăsești părăsesc țara pentru a se duce să lucreze în altă parte. De-al pentru că acum Uh, țări, condițiile din țara de baștină se îmbunătățesc, sunt mulți tineri care tind să se întoarcă, pentru că până la urmă nicăieri nu e ca acasă. Așadar, important este să reușim politica noastră de dezvoltare pentru a determina ca acești oameni să rămână în țara lor sau să se întoarcă. Vom da acum cuvântul reprezentantului Delegației pentru Relațiilor cu Parlamentul Panafrican, domnul Michael Galler. Comisar. Vă mulțumesc pentru delegația mea. Implementarea strategiei Uniunii Europene uh, pentru uh, Africa este deosebit de importantă. Cunoașteți toate problemele legate de implementarea primului uh, plan de acțiune, cele opt parteneriate. La finele anului va avea loc următorul summit Uniunea, între Uniunea Europeană Europeană și Africa. În ce măsură doriți să elaborați în continuare această strategie vis-a-vis -vis de Africa, astfel încât să ajungem la rezultate concrete într-un final? Uh, Uh, deoarece pornesc de la premisa că aveți o poziție mult mai prietenoasă vis-a-vis -vis de Parlamentul European decât uh, alți uh, colegi ai dumneavoastră. Prin urmare, sunt absolut convins că veți sprijini implicarea noastră în diferitele negocieri. Mi-aș dori, de asemenea, ca de- delegația pan-africană să primească, de asemenea, 50 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Domnul comisar desemnat, uh, da, în principiu sunt de acord cu dumneavoastră. Voi uh, sprijini în continuare acest Parlament panafrican pentru că consider că această instituție este una foarte bună. Dacă dorim uh, să avem succes, atunci trebuie să uh, sprijinim democrația. Consider că strategia în sine este una bună. În ce sens? Avem uh, opt parteneriate strategice, prin urmare acestea trebuie să fie urmărite în continuare Important pentru mine este, important este în special parteneriatul pentru energie. Am avut o cooperare foarte fructuoasă în acest domeniu cu reprezentanții Uniunii Africane, însă mai există și alte parteneriate la care trebuie să ne gândim. Consider că acum va urma o perioadă de analiză, o analiză foarte uh, critică, uh, pentru că totul a fost implementat cu doar 2 ani în urmă, însă important este să facem această evaluare. Uh, problema este că nu avem un buget alocat pentru aceste eh, eforturi, trebuie să luăm bani din dreapta și din stânga, însă cu toate aceste dificultăți am reușit să obținem rezultate foarte bune, prin urmare trebuie să continuăm a depune eforturi. Eh, aștept cu nerăbdare al treilea summit eh, Uh, Uniunea Europeană-Africa. Cred că am putea crea niște proiecte cât se poate de concrete, mă refer la uh, rețele energetice sau investiții în protecția uh, mediului înconjurător sau protecția pădurilor. Există o serie de pro- proiecte care ar putea fi implementate și ar aduce multe rezultate, însă strategia în sine trebuie să fie păstrată, după părerea mea nu avem decât puțin timp pentru o altă următoare. Ați uh, spus deja că avem mai multe linii directoare. Avem acordul uh, de, uh, de la Cotonou, avem un alt acord cu Africa de Nord, etc. Credeți că pe viitor toate aceste uh, linii directoare ar putea să convergă într-una, astfel încât uh, fondurile alocate să poată fi alocate într-un, spre un singur obiectiv? Considerați că lucrul acesta este posibil pe viitor? Domnul Pilbax, bugs. este o întrebare foarte concretă este vorba despre inițiativele unor state. Tocmai de aceea Cotonou va rămâne în continuare uh, în vigoare pentru că statele care sunt afectate de el au decis să fie afectate de el. Însă, în celelalte zone vom crea sinergii. Nu, nu cred că putem crea o strategie panafricană, după părerea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Începem acum cel de-al cincea, cincelea tur de întrebări și răspunsuri. Dau acum cuvântul domnului Sassoli. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Au fost abordate foarte multe teme deja și vă mulțumesc pentru asta. Ați uh, dirijat o politică foarte importantă, esențială chiar din politica noastră externă și aș dori să faceți o evaluare strict politică a punctelor slabe la nivel european Uh, asupra cărora ar trebui să ne concentrăm acum în lumina experienței pe care o aveți în domeniu. Domnule comisar desemnat, da, sunt foarte multe puncte slabe. Cred că unul dintre cele mai importante puncte slabe este acela că avem uneori 28 de politici diferite politicile celor 27 de state membre plus politicile la nivelul Uniunii Europene. S-au făcut câțiva pași în direcția armonizării acestora, însă cred că mai este mult de lucru. Atunci când vorbim de cu statele membre, toate spun că da, da, e nevoie să ne armonizăm, dar pe urmă, când vorbim cu fiecare în parte, zice fiecare, păi da, da, asta e prioritatea mea. Pentru că în abordare avem aceeași viziune, însă în implementare cred că uneori suntem uh, egoiști. Asta este un punct, de, uh, un punct slab. În ceea ce privește uh, negocierile internaționale acum, nu suntem suficient de flexibili. Avem o poziție comună, convenită de 27 de state membre, plus Parlamentul, plus Comisia. Însă, într-o lume multipolară ca acum, situația este mai dinamică și ar trebui să putem da dovadă de mai multă flexibilitate. Cred că prin uh, tratatul de la Lisabona, prin noul președinte al Uniunii Europene și prin uh, intermediul doamnei Cathy Ashton, avem șansa de a fi mai uh, uh, flexibili și de a da răspunsuri mai rapide la provocări. De asemenea, trebuie să îmbunătățim relațiile dintre uh, Uh, necesitățile politice și posibilitățile financiare de a le răspunde. Uneori, răspunsul ia prea mult timp. Lucrăm cu toții în direcția atingerii obiectivelor noastre de dezvoltare, ca și colegii francezi sau britanici sau suedezi. Trebuie să ne străduim să uh, dăm însă dovadă de mai multă flexibilitate. De a, trebuie să încercăm să obținem răspunsuri mai rapide. Mai avem un pic de timp pentru un uh, răspuns, pentru o întrebare suplimentare. Apa, domnule comisar desemnat, este o sursă de conflict și mă tem că problema aceasta uh, se va agrava. Aș dori să știu dacă ea va reprezenta o prioritate pentru dumneavoastră. Da, este o provocare. Va exista o criză de apă și cu asta și o criză energetică as asociată și trebuie să ne gândim la lucrurile acestea. În Asia Centrală există potențial de conflict între țările uh, uh, Uzbekistanul de, um, din zona muntoasă și cea din zona de șes. Este o uh, provocare la fel de importantă ca și cea a energiei. Mulțumesc, domnul Preda. Don't. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aici sunt. În chestionarul pe care vi l-a adresat Parlamentul, era cuprinsă o întrebare cu privire la cele mai importante inițiative legislative. Dumneavoastră menționaseți faptul că pentru dumneavoastră revizuirea acordului de la Cotonou este o una dintre priorități, iar întrebarea mea la asta se referă. Aș vrea să știu care sunt așteptările dumneavoastră în ceea ce privește negocierile pentru cea de-a doua revizuire a acordului de la Cotonou dacă ați putea de asemenea să insistați pe dimensiunea politică a acestor acorduri. Aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră cu privire la acest, uh, această dimensiune politică. Vă mulțumesc, domnule comisar de semnat, aveți cuvântul. Acordurile de la Cotonou, acordul de la Cotonou este valabil până în 2020, deci încă până în 2020. Și deci mai avem timp să-l modernizăm, de a face astfel ca aspectele legate de comerț, de migrație, să fie mai bine precizate. Ne propunem să avem un parteneriat real cu țările ACP. Aceasta e așteptarea noastră. Nu va fi ușor, fiindcă sunt multe întrebări, multe probleme și Uh, de partea cealaltă a negocierilor, adică în uh, tabăra țărilor ACP, dar sperăm să reușim să soluționăm unele probleme până la jumătatea anului 2010 și sperăm că Parlamentul, care trebuie să-și dea acordul care trebuie să se exprime pentru acest acord, sper să fie mulțumit de rezultatele negocierilor noastre. Suntem acum în curs de a negocia și cred că următoarele șase luni va fi destul de dificil uh, să negociem pentru acest acord. În ce privește acordul de la Cotonou, el este un element important al arhitecturii noastre de cooperare pentru dezvoltare, fiindcă e un acord care a evoluat foarte mult în timp i s-au adus uh, numeroase îmbunătățiri. Și sper că el va rămâne în vigoare și după 2020, dar asta ține și de relațiile noastre cu țările ACP. Mulțumesc. Mai există o întrebare mm, suplimentară? Nu. Dau atunci cuvântul domnului Tirolia. Domnule comisar, Aș dori să știu dacă uh, Uniunea Europeană a făcut o prioritate din colaborarea cu țările ultraperiferice, trebuie să recunoaștem că nu există o, o politică, adevărată politică europeană în domeniu încă. Din potriva, apartenența la Uniunea Europeană constituie deseori obstacol, un obstacol și am putut să constatăm asta în uh, relațiile uh, Uniunea Europeană-Cariforum. Uh, Comisarul desemnat se angajează să identifice priorități împreună cu omologul său regional pentru a simplifica procedurile de acces la fondurile de FED și FDR privind cooperarea transnațională? Domnule Pibal, să aveți cuvântul. E o problemă complexă aceasta cu țările Califlov avem un acord de parteneriat economic și cred că ambele părți sunt destul de mulțumite de acest acord. În ce privește teritoriile ultraperiferice, aici politica regională este cea care se ocupă de aceste lucruri. Iar pentru țările OTC, avem, de asemenea, o politică dedicată. Sigur că trebuie să existe coerență între aceste măsuri, dar pentru că relațiile noastre diferă cu fiecare dintre aceste țări, e greu să spunem, da, trebuie să creăm o politică așa coerentă. Să aveți dreptate. Toate evenimentele din Caraibe, în special în teritoriile de peste mări, sunt îngrijorătoare și trebuie să găsim soluții pentru a îmbunătăți situația de acolo. No. Parola monsieur Kasmarek, qui a deux slots. Dau cuvântul domnului Kasmarek, care are doi timp de vorbire. Este înlocuit pentru cel de-al doilea de domnul Michel. Szanowni Państwo, pan chciał spytać... Domnule comisar desemnat, domnul Michel, urma să vă întrebe uh, despre ODA. Am vorbit des, cu domnul de, de Got despre aceeași temă. Domnia sa ne-a spus următorul lucru. Pentru a mobiliza statele membre, trebuie să le punem pe cele care contravin principiilor la stâlpul infamie, infamiei. Dumneavoastră a spus că trebuie să obligăm statele să-și asume responsabilitățile legate de ajutorul oficial de dezvoltare. Dar cum putem face lucrul acesta? Well, uh, I know that it is not easy to name and change. Știu că nu este ușor să-i să, îi, să punem statele la stâlpul uh, infamiliei, infamiei, însă unele state membre și-ar dori să primească un răspuns cât se poate de clar uh, din partea Comisiei. Um, statele se confruntă cu o serie de provocări uh, și cred că multe dintre ele nu refuză a-și asuma rezu- responsabilitățile legate de ajutorul de dezvoltare, ci pur și simplu trebuie să li se aducă aminte din când în când, într-o manieră cât se poate declară de către Comisia Europeană, că trebuie să, să facă anumite lucruri. În orice caz, noi vom controla aspectul legat de ajutoarele oficiale de dezvoltare, vom face în așa fel încât statele membre să transforme în realitate promisiunile făcute. În uh, primăvară vom uh, promulga pachetul de primăvară și uh, va mai exista și momentul momentul adevărul, adevărului și anume Marele Summit al ONU din septembrie. Sunt cât se poate de sigur că statele membre își vor asuma responsabilitatea. Avem uh, o serie de sisteme necesare pentru a obliga statele să-și asume aceste responsabilități. Trebuie să le spunem clar că aceste lucruri sunt importante, am făcut anumite pro- promisiuni și nu trebuie să, să nu aducem rezultatele pe care le-am promis. Deci, prin urmare, stâlpul familiei nu este neapărat necesar, ci pur și simplu din când în când trebuie să le amintim statelor membre care sunt uh, responsabilitățile pe care și le-au amintit. În ceea ce privește uh, energia, am uh, reușit să facem lucrul acesta. O întrebare suplimentară din partea domnului Mitchell. Îmi cer scuze, doamnă președinte, a trebuit să merg la, un altă, la o altă comisie pentru a pune o întrebare. Uh, dați-mi voie să-l întreb pe comisarul de semnat următorul lucru. Unii spun că, tocmai pentru că nu obținem rezultatele scontate prin ODA, ar trebui să schimbăm regulile stabilite. Însă s-ar putea ca, schimbând regulile, să nu obținem cu toate acestea rezultatele. Uh, ne puteți promite că veți reuși să convingeți cetățenii că aceste obiective sunt importante? Domnul Balks, statele membre au confirmat procentul de 0,7 uh, statele membre, comisia, toată lumea a spus că acest obiectiv va fi atins. Prin urmare, este cât se poate de clar că aceasta este o responsabilitate asumată de către statele membre. Nu, avem, nu putem da înapoi. Domnul Casmare, care acum cuvântul. Uh, provin dintr-o țară care face parte din categoria uh, donatorilor. Multe state din centrul și estul Europei s-au uh, transformat profund în ultimii 20 de ani. Poate că această experiență ar putea fi folosită și de către statele în curs de dezvoltare. Cum putem folosi aceste experiențe? Am noi, cei din estul și centrul Europei, am trecut prin această experiență și poate că alții ar putea beneficia de învățăturile trase de noi. Domnul Pibalx are acum cuvântul. Da, aveți uh, dreptate. Multe dintre experiențele uh, făcute în trecut ar putea fi uh, de ajutor și pe viitor. Multe dintre lecțiile acestea nu au putut fi um, acceptate într-o manieră facilă. De obicei, reformele au fost dureroase, însă ele au adus rezultate foarte bune. Pregătim un fel de um, un fel de compilație a tuturor experiențelor prin care au trecut statele membre. În orice caz, aceste experiențe au contribuit la îmbunătățirea Universității uh, uh, Uniunii Europene uh, pe ansamblu. Bineînțeles, Letonia, spre exemplu, nu, nu poate fi dată ca exemplu negativ în ceea ce privește ajutorul oferit statelor din Africa. Uh, noi, uh, de asemenea, noi cei din centrul și estul Europei avem un renume curat, pentru că n-am fost niciodată uh, forțe coloniale, prin urmare noi am putea duce mai departe, într-o manieră mult mai credibilă, viziunile Uniunii Europene. De asemenea, experiențele avute de noi sunt utile, însă nu pot fi folosite la Indigo de către statele în curs de dezvoltare, pentru că situațiile nu, nu coincid. Însă e clar că anumite de elemente ale procesului de transformare din statele din centrul și estul Europei pot fi folosite și de statele din uh, celelalte părți ale lumii. Nu există o întrebare suplimentară, prin urmare trecem la o a treia sesiune de Catch the Eye, care va dura 5 minute. Tema uh, Serviciul European de, uh, de Acțiuni Externe. Domnul Newton are acum cuvântul. O întrebare foarte simplă. Uh, cu siguranță, domnule comisar de semnat, sunteți la fel de obosiți obosit ca noi, însă ce credeți că s-ar putea să nu funcționeze în următorii cinci ani? Cel mai mare risc uh, îi revine lui Catherine Ashton pentru că ea trebuie să creeze acest birou astfel încât el să se bucure de încrederea Parlamentului European, statelor membre și partenerilor externi ai Uniunii Europene. Această misiune este atât de delicată încât niciun o greșeală nu poate fi permisă pentru că orice greșeală este letală. Uh, prin, uh, o, orice greșeală nu ar putea duce decât la eșecul acestui birou. Prin urmare, cea mai mare provocare, cea mai mare oportunitate, de asemenea, este, uh, îi revine doamnei Ashton. Domnul Bergman are acum cuvântul. De la audierea doamnei Ashton nu am înțeles cine se va ocupa de programarea și finanțarea acestui birou. Mi-ați putea dumneavoastră oferi mai multe detalii? Domnul Pibalx are acum cuvântul. Această politică este în continuare în curs de elaborare însă eu personal mă voi ocupa de programare în general mai apoi, într-o manieră foarte concretă, sunt responsabil pentru Fondul European de Dezvoltare, iar Catherine se va ocupa de uh, Biroul uh, European de Afaceri Externe. Aceasta este situația. În momentul de față, însă, totul se schimbă. Prin urmare, nu v-aș putea oferi mai multe detalii. Creem în continuare acest organism și trebuie să găsim cele mai bune relații între acest uh, serviciu de afaceri externe și propriile me- proprii mei uh, fie subordonați. Domnul Cashman are acum cuvântul. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Domnule comisar desemnat, în momentul de față, multe dintre directoratele generale vor să pună mâna pe acest birou de servicii externe. Cum vă veți putea asigura că dezvoltarea nu va avea de pierdut? Doamna Sonia Antini, probabil, uh, ar putea să întrebe de asemenea. Da, uh, pe lângă ceea ce întreba domnul Berman, spuneați dumneavoastră că doamna uh, Cashman, uh, Ashton este responsabilă pentru programare pentru acest serviciu, dar cred că acum ar trebui să se oprească împărțirea între EDF și ECI. Până la urmă vorbim despre ajutor de dezvoltare care are același scop și același principiu. oare ați luptat în acest război și ați pierdut? Domnule Peebles, uh, nu, încă nu sunt comisar pentru dezvoltare, nu pot să pierd sau să câștig uh, vreo luptă în acest moment. Însă cred că ar trebui să privim lucrurile din ambele uh, unghiuri. Dacă eu aș programa tot, aș avea nevoie de un birou geografic, la fel și Cathy. Prin urmare, avem nevoie de două structuri administrative pentru a aborda această problemă? Nu, n-ar trebui să avem două. De asemenea, um, uh, serviciul extern are nevoie de uh, uh, oficii naționale. Vorbim despre o responsabilitate orizontală și, de asemenea, pe cât posibil, de datorii legate de programare. Însă programarea ține de Serviciul de Acțiune Externă. Eu sunt membru al Comisiei, însă dacă m-aș uh, lovi de probleme, aș coopera cu uh, Cathy. Dacă eu aș fi responsabil, atunci uh, și Cathy ar fi implicată. Deci vorbim despre o răspundere colectivă. N-ar trebui să vă temeți de faptul că vom pierde dimensiunea politicii de dezvoltare. Cu siguranță nu se va întâmpla astfel. O vom pierde doar dacă în 2013, uh, când se va discuta perspectiva financiară, vom avea în continuare uh, două instrumente și nu vom mai avea bani pentru politica de dezvoltare. Uh, aici se va duce marea luptă. Însă diviziunea aceasta între mine și Cathy nu reprezintă o provocare. Domnul Mitchell. clar din întrebările pe care vi le-am uh, adresat. Uh, PPE-ul și socialiștii și alții sunt îngrijorați în legătură cu aceste lucruri și vă rog să le rețineți. Aș dori să vă mai întreb ceva, nu neapărat trebuie să-mi dați un răspuns uh, astăzi, însă atunci când un, un membru al Congresului merge în delegație în străinătate, el este susținut de ambasadă. Să înțeleg uh, oare că și serviciul extern va susține uh, membrii Parlamentului atunci când pleacă în străinătate pentru a putea și noi să ne um, desfășurăm activitatea în legătură cu nevoile um, lumii în dezvoltare. Veți putea reține acest uh, aspect? Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. aș putea să vă asigur de faptul că politica de cooperare uh, în domeniul dezvoltării nu va suferi de pe uh, urma constituirii un astfel de, unui astfel de serviciu extern, ci va fi consolidată prin acest uh, instrument. Va transmite vocea comună a Europei în lume. Pot să vă spun, Cathy pregătește organizarea acestui uh, serviciu și în primăvară veți putea primi răspunsul la toate întrebările pe care le uh, aveți. Uh, președintele Barroso, în scrisoarea sa către mine, îmi spune că nu se fac compromisuri în ceea ce privește obiectivele politicii de dezvoltare. Înțeleg că multă lume întreabă uh, dacă nu cumva lucrurile vor merge uh, mai prost. Eu pot să vă confirm că nu. Lucrurile se vor uh, îmbunătăți și vor deveni mai coerente. Eu lupt pentru principiul că Uniunea Europeană va fi mai puternică și că cu toții vom avea de câștigat de pe urma acestui fapt. Mulțumesc! Aș dori acum să mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările adresate și domnului Pivalx pentru răspunsurile sale și, așa cum am anunțat la începutul audierii, dau acum cuvântul domnului comisar desemnat, dacă dorește acest lucru, să facă o scurtă declarație finală cu o durată de maxim 5 minute înainte de încheierea acestei reuniuni. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, aș dori să transmit concluziile în uh, letonă și uh, de aceea rog pe cei care nu înțeleg această limbă să uh, folosească căștile. Voi profita de această ocazie pentru a vorbi în limba mea maternă. Mai întâi, aș dori să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a organiza uh, un schimb de opinii cu Parlamentul European uh, de trei ore. Evident, uh, această audiere nu a fost foarte ușoară pentru mine, însă vreau să vă spun că dacă voi deveni comisar responsabil pentru cooperare și dezvoltare, această audiere va constitui o bază bună pentru activitatea mea viitoare. Prin urmare, această audiere a fost un test pentru mine și, de asemenea, a constituit material de gândire pentru activitatea mea uh, viitoare. Contribuțiile uh, dumneavoastră, prin urmare, mă vor ajuta în activitatea viitoare, prin urmare, vă mulțumesc uh, pentru ele. Cooperarea va presupune provocări. Vreau să vă spun că pregătirea Jocurilor Olimpice din uh, Brazilia și Cupa uh, de Mondială de Fotbal din Africa de Sud va reprezenta uh, anumite uh, vor reprezenta anumite momente în care uh, lumea se va putea reuni. Pe de altă parte, însă, uh, trebuie spus că sute de milioane de oameni rau de foame câtă vreme noi aruncăm mâncarea. Mai mult, obiectivele pentru dezvoltarea ale mileniului trebuie uh, uh, atinse și trebuie să luptăm pentru eradicarea uh, sărăciei. Înțeleg însă că avem nevoie de cooperare uh, mondială pentru a ne atinge aceste obiective, la fel ca și atunci când vine vorba despre lupta împotriva schimbării climatice. Uniunea Europeană însă poate juca un rol special aici. Uniunea Europeană oferă acum 60% din ajutoarele oficiale pentru dezvoltare și știm că putem să fim încă și mai eficienți. Asta presupune o cooperare consolidată între Parlamentul European, Comisie și statele membre. În 2005, uh, am fost de acord uh, cu declarația comună numită Consensul European asupra uh, dezvoltării. La cinci ani după acest moment trebuie să mergem mai departe și anume să folosim posibilitățile pe care ni le pune la dispoziție tratatul de la Lisabona. Aș dori să vă asigur că dacă voi fi confirmat în funcție, voi face uh, tot posibilul pentru a uh, uh, realiza tot ceea ce așteptați de la mine. Inițial, lumea a fost circunspectă pentru numirea mea. Oamenii spuneau, cum, comisarul de la energie, care reprezintă o țară necunoscută pentru noi, dar uh, vreau să vă spun că voi fi susținut de serviciile speciale ale Comisiei în uh, uh misiunea mea. Există acum uh, și în Letonia uh, profesioniști în domeniul uh, ajutorului uh, și în domeniul ONG-urilor. Și în aceste sarcini politice delicate voi fi ajutat așadar de toate serviciile Comisiei și voi încerca să-mi desfășor activitatea cât se poate de uh, conștiincios. Prin urmare, uh, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi astăzi alături de dumneavoastră. Avant de lever la science, je rappelle au coordinateur. Înainte de a suspenda uh, ședința, vă aduc aminte dumneavoastră, domnilor condonatori, că astăzi uh, la ora 8 uh, în sala 1G2 uh, va avea loc reuniunea care vizează concluziile acestei audieri. Mulțumesc!